Good afternoon, ladies. Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă rog să luați uh, loc. Vă urez bun venit la o nouă ședință a Comisiei uh, pentru Afaceri Externe. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia. Dacă există comentarii, nu există, ei, ordinea de zi este adoptată. Punctul 2, uh, procesul verbal de pe 9 ianuarie până pe 12 ianuarie. Dacă există comentarii, nu. Atunci trecem mai departe și anume la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. Nu există astfel de comunicări. Prin urmare, putem trece imediat la punctul 4. Este vorba despre schimbul de opinii cu ministrul de externe al uh, Muntenegru. Suntem foarte încântați să-i urăm bun venit domnului Șerdian Daramanovici, ministrul pentru afaceri externe al Muntenegru. Domnule ministru, știți prea bine că mâine ă, comisia noastră va, rapor, va adopta raportul pe tema Muntenegru. În ceea ce privește aderarea sau ă, pașii spre aderare, uh, considerăm că Muntenegro se descurcă foarte bine. Câteva, cu câteva săptămâni în urmă s-au deschis încă două capitole de negociere. Avem acum 26 de astfel de capitole deschise în negocierile cu Muntenegru. Situația postelectorală, rolul Rusiei, Uh, ad- aderarea viitoare a statului dumneavoastră la NATO trebuie cu toate analizate, cu atenție. Mai întâi de toate îi vom da cuvântul domnului ministru și mai apoi îl vom putea asculta pe domnul Tenec, uh, care ne va exprima părerile sale cu privire la situația din acest stat. Bună ziua și aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule McAllister. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe, uh, stimați reprezentanții ai uh, Comisiei și Consiliului European, doamnelor și domnilor, este o onoare pentru mine să vă urez, să vă salut în numele Guvernului din Muntenegru și uh, ministerului pe care îl reprezint. Am ocazia să mă adresez dumneavoastră astăzi ca urmare a dorinței Parlamentului European de a se exprima pe marginea procesului de negociere a, a, privind aderarea la Uniunea Europeană a statului pe care îl reprezint. O întâlnire atât de importantă ca cea de astăzi reprezintă o recunoaștere a cursului strategic corect al politicilor Muntenegrului. Mai mult decât atât, consider că momentul dialogului este cel potrivit, ținând cont de faptul, de, de faptul că uh, Astăzi vom discuta nu doar uh, raportul Parlamentului European cu privire la raportul Comisiei privind Muntenegru pe 2016, ci se vor discuta astăzi și rapoartele de țară privind uh, alte state din zonă. După cum știți prea bine, uh, prioritățile noastre strategice au fost subliniate de alegerile de anul trecut. trecut. Guvernul actual continuă să pună în aplicare politicile decise în, trecută, în trecut în ceea ce privește aderarea europeană și la NATO. Încercăm să promovăm creșterea economică și, bună, și bunăstarea pentru cetățenii noștri. Înainte de ultimele alegeri parlamentare, s-a încheiat un acord uh, între guvern și uh, majoritatea partidelor de opoziție, prin care s-a constituit guvernul de încredere reciprocă, uh, menit a întări încrederea în procesul electoral. Partidele uh, din opoziție s-au alăturat uh, guvernului în atingerea acestui dez- deziderat și împreună luptăm împotriva corupției și uh, utilizării proaste a finanțelor publice. Am încercat să folosim toate posibilitățile de dialog între diferitele instituții. Asta cu atât mai mult cu cât înainte de alegeri am avut parte de un boicot parlamentar după alegerile de la finele anului trecut, în ciuda faptului că aceste alegeri au fost considerate corecte conform misiunilor de observare a alegerilor OSCE și a Uniunii Europene, uh, în ciuda faptului de, că 73% dintre uh, alegători s-au prezentat la urne, opoziția continuă să boicoteze activitățile parlamentare. Dar asta nu înseamnă că autoritățile locale nu funcționează în continuare. În ultimele alegeri, la ultimele alegeri parlamentare, Muntenegru s-a aflat într-o situație dificilă. O serie de structuri eh, din interior și din exterior au încercat să folosească aceste circumstanțe pentru a cauza scandal în eh, ziua alegerilor parlamentare. Dar eh, reacția competentă a autorităților cu ajutorul partenerilor internaționali, cu ajutorul Serbiei și, autor- uh, și aliaților uh, NATO, ne-au ajutat să uh, trecem peste acest moment dificil și în momentul de față instanțele se ocupă de judecarea responsabililor. Bineînțeles, astfel de scandaluri nu pot decât să înrăutățească diviziunea politică din țara noastră. Dar cu toate acestea sperăm că odată ce vom deveni membri ai NATO, presiunea din exterior va scădea și că vom avea mai mult uh, dialog între instituțiile dem- democratice. Trebuie să înțelegem că divergențele nu trebuie să fie rezolvate în stradă, ci printr-un dialog uh, constructiv între instituții. Uh, Guvernul trebuie să se bazeze pe legitimitatea obținută din partea poporului, nu din partea puterilor externe. Vreau să vă asigur că recomandările Parlamentului European vor uh, contribui la sau vor fi luate în considerare de către guvernul din Muntenegru în uh, demersurile sale în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Vă mulțumim că recunoașteți eforturile pe care le-am făcut până în momentul de față. Într-un moment în care Uniunea Europeană dă dovadă de curaj într-o într situație uh, dificilă, punând accent pe diver, uh, diversitate și unitatea în divers, diversitate, uh, Uh, noi, la rândul nostru, nu putem decât să fim uh, încurajați să implementăm uh, standardele europene în țara noastră, la fel ca și vecinii din Balcanii de Vest. Dorința noastră de a adera la Uniunea Europeană rămâne la fel de puternică ca și în trecut. Cu un sprijin de 76% din partea electoratului, Uh, ne dăm seama că sau 76% dintre alegătorii noștri sunt de acord cu această cale a aderării la, Uniune, la Uniunea Europeană. Suntem, uh, iată, obligați de alegerea cetățenilor să continuăm pe aceeași cale și suntem conștienți de faptul că reformele implementate nu pot decât să îmbunătățească situația noastră. Sprijinul publicului Uh, în ceea ce privește aderarea statului la uh, ONU crește, de altfel, conform sondajelor. Politica de aderare nu poate contribui decât la securitatea, stabilitatea națională, la dezvoltarea economică, Uh, și socială a tuturor statelor din Balcanii de Vest. Trebuie să ținem cont de faptul că trăim într-o perioadă de euroscepticism, într-o perioadă în care generațiile care s-au născut și au crescut într-o Uniune Europeană încep să pună întrebări legate de valoarea proiectului european. Dar cu toate acestea, istoria recentă a Balcanilor ne arată că există și generații de europeni care nu cu mult timp în urmă uh, au crescut în situații mult mai puțin uh, favorabile, circunstanțe în care pacea, securitatea, libertatea de mișcare, uh, calitatea sănătății, uh, asigurărilor de sănătate și a accesul la locuri de muncă nu erau garantate. Prin urmare, vă rog să purtați în continuare un dialog la fel de deschis ca până acum în ceea ce privește politica de aderare, pentru ca statele noastre să continue a implementa reforme cruciale suntem uh, încântați de faptul că următoarea fază a procesului de negociere, iată, este, are la bază niște buni auguri. 26 de capitole de negociere au fost deschise. Uh, ca urmare a acestora s-au implementat o serie de reforme cruciale în toate sectorii, sectoarele guvernate de către aceste uh, capitole. Iată, continuăm să obținem rezultate, continuăm să să anchetăm și să condamnăm corupția și crima organizată. Calitatea este esențială în contextul reformelor, reformelor noastre. Dată fiind situația din Muntenegru, dar și din regiune, uh, stabilitatea și legitimitatea sunt absolut esențiale, nu doar pentru Balcanii de Vest, cât, ci și pentru Uniunea Europeană. Dacă ținem cont de numărul de provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, lucrul acesta devine evident. Proces, uh, procesul de la Berlin a uh, deschis un nou uh, capitol în istoria statelor din Balcanii de vest. Ei, și tocmai de aceea acest proces trebuie să fie continuat și cimentat. E important să continuăm demersurile în sensul implementării unor proiecte de infrastructură com- comune. E nevoie să asigurăm uh, legătura cu coridoarele europene deja existente. Aceste investiții sunt absolut esențiale pentru întărirea relațiilor dintre statele noastre, dar și, uh, în general, pentru sprijinirea procesului statului de drept. e, sau evoluția statelor din Balcanii de Vest și a statului pe care îl, îl reprezint sunt posibile sau este posibilă doar prin dialogul continuat cu aceste state în procesul de aderare. Efortul, activitățile statului meu pot uh, fi uh, ghidate de către Uniunea Europeană pentru obținerea unui viitor uh, comun încununat de succes. În final, dați-mi voie să vă mulțumesc tuturor dintre dumneavoastră care ați contribuit la recunoașterea progresului înregistrat de către statul meu în procesul de integrare european ați, uh, europeană. Ați transmis mesaje pozitive cu privire la eforturile noastre. Parlamentul European, prin eforturile raportorului, domnul Tenac, prin intermediul Comitetului de Stabilizare și Asociere uh, condus de doamna Dot, și de asemenea prin intermediul comi- uh, comun, comitetului sau comisiei conduse de domnul Cici, ne-a sprijinit întotdeauna. Tocmai de aceea recomandările Parlamentului European vor fi uh, considerate uh, și pe viitor foarte importante pentru noi. De fapt, ele au fost și până în momentul de față esențiale pentru viteza procesului de negociere. Bineînțeles, stau la dispoziția noastră pentru a vă răspunde la întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție. Hvala. Thank you, Minister for your Mulțumim, domnule ministru Darmanovici, pentru declarația dumneavoastră. Avem timp de discuții acum. Sugerez ca mai întâi să-i dăm cuvântul domnului Peter Corumbașev, vicepreședinte al delegației pentru relația dintre Uniunea Europeană și uh, Muntenegru. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Annelies Toț m-a rugat să adresez o întrebare domnului Darmanovici. Domnule Darmanovici, salutăm faptul că politica externă a Muntenegru are ca prioritate maximă uh, intrarea în Europeană și că prezentați o deschidere pentru uh, a iniția discuțiile și legate de uh, alte capitole. Știu că ați uh, ratificat Convenția pentru Drepturile Femeilor. Ce faceți activ pentru a face față obligațiilor care vă revin din această convenție? Muntenegru s-a confruntat uh, cu tensiuni politice, chiar cu un boicot uh, parlamentar. Uh, se vorbește chiar de implicarea Rusiei în această situație. Ce puteți face așadar pentru a asigura transparența completă a investigațiilor care ține de această presupusă încercare de lovitură de stat? Am prezentat aceste întrebări în numele doamnei Annelies Dodds. Dați-mi voie acum uh, să merg puțin mai departe și să schimb și limba, să vorbesc uh, bulgară. Sper că domnul Darmanovici mă va înțelege astfel încă și mai bine. Domnule Darmanovici, Ați vorbit uh, despre euroscepticism, care este în creștere nu doar în această uh, regiune. Am văzut uh, că și populismul este pe val, am văzut care a fost referat, rezultatul referendumului britanic cu privire la Brexit. Vedem care sunt evoluțiile la care suntem martori zi de zi și uh, vedem uh, că în fața acestor uh, demersuri răspunsul este încercarea de extindere încă și pe mai departe a Uniunii Europene. Mai sunt capitole de deschis în ceea ce privește negocierile de aderare a Muntenegrului, dar pe lângă acestea sunt și câteva capitole care trebuie închise integrarea mm, uh, Muntenegrului în Uniunea Europeană ar transmite un semnal uh, puternic și vecinilor dumneavoastră, Albania și uh, Serbia, Serbia și, firește, Republicii Macedonia, foste Republicii Iugoslavia Macedoniei. Ar transmite un mesaj puternic, așadar nu doar pentru Muntenegru, ci pentru întreaga regiune pot să vă um, asigur că în uh, Parlamentul European Muntenegru are mulți prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. Uh, domnule ministru, doriți să răspundeți imediat? Avem vreo 40 de minute la dispoziție pentru comentarii și întrebări. Vreți să primiți uh, mai multe comentarii sau câte unul și apoi să răspundeți? Aș dori să răspund, spune domnul ministru. Atunci aveți cuvântul. Muntenegru este gata să lupte cu orice formă de violență împotriva uh, femeilor. După cum știți, în Balcani uh, trăim uh, în societăți destul de tradiționaliste. Trebuie așadar să investim foarte multe eforturi în a lupta cu violența manifestată împotriva femeilor. A trebuit să facem asta de-a lungul istoriei. Cooperăm îndeaproape cu toate instituțiile uh, europene și, um, de asemenea, cooperăm uh, cu societatea civilă, cu mulți actori uh, care poartă aceeași bătălie. Guvernul are propriul său program în acest domeniu. Până la urmă nu vorbim numai despre violență, ci și despre recunoașterea rolului femeilor în societate cât și despre um, oferirea anumitor um, roluri suplimentare femeilor în societate. Da, noi uh, susținem principiul european uh, de a oferi locuri uh, pe uh, listele noastre cu candidați uh, la alegerile parlamentare femeilor, pentru a putea permite femeilor să aibă un rol de jucat și în politică. Nu pot să spun că rezultatele sunt satisfăcătoare, însă tendințele sunt bune. Încet, încet, dar sigur, ne apropiem de ceea ce numim standarde europene. În ceea ce privește Uh, investigațiile și anchetele legate de tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Uh, povestea este într-adevăr una destul de, de gravă. Nu este nimic inventat. Uh, nu vorbim despre manipulare politică, ci despre o încercare care ar fi putut destabiliza Muntenegru pentru mulți ani de acum înainte. serviciile noastre de securitate și biroul uh, procurorului general au fost uh, vigilenți în a preveni uh, această situație, însă trebuie să transmitem mulțumiri și prietenilor și aliaților noștri. Pe lângă procurori, poliție, serviciile de informații, trebuie să uh, recunoaștem rolul uh, autorităților uh, sârbe și al premierului sârb, care ne-a oferit foarte multe dovezi ale acestei încercări care a fost pregătită pe teritoriul Serbiei. Serbia a fost așadar folosită pentru a planifica aceste uh, acțiuni. Apoi uh, am împărtășit toate informațiile cu aliații noștri uh, NATO de la Bruxelles și uh, suntem recunoscători pentru uh, sprijinul și ajutorul pe care îl primim în acest proces de investigație pentru că în acest proces sunt implicați mulți dintre aliații noștri uh, NATO, mai ales uh, Statele Unite și Regatul Unit. Investigația trebuie finalizată până pe 15 aprilie, pentru că în conformitate cu legile uh, interne, uh, o anchetă nu poate dura mai mult de șase luni. Până la acea dată, procurorul general trebuie să se decide dacă pune sub acuzare sau nu anumite persoane și dacă sau nu închide cazul. declarațiile publice ale Biroului Procurorului General și ale Biroului pentru Crimă Organizată spun că uh, Procurorul General este convins că dovezile sale pot duce la un caz uh, solid și că a reușit să încheie uh, anumite uh, uh acorduri în uh, ceea ce privește persoanele implicate în proces. Deja anumite persoane au apărut în instanță pentru ceea ce au uh, făcut. Știți uh, că, până la urmă, o instanță trebuie să soluționeze cazul. Așadar, în uh, Muntenegru va trebui să așteptăm să vedem care vor fi capetele de acuzare. Parțial, anumite informații au fost date publicității, însă uh, putem să presupunem că mai sunt și alte lucruri pe care le știe Procurorul General, pe care încă nu le poate spune public uh, și le va spune la uh, proces. Această investigație s-a derulat în ultimele luni și cu siguranță procesul va fi unul deschis, iar um, opinia publică din Muntenegru va putea asista la tot ceea ce se va petrece. Vă împărtășesc în totalitate opiniile și îngrijorările cu privire la um, populism, la populismul care câștigă teren uh, în Europa și e clar că aici nu putem vorbi numai despre uh, sud-estul Europei sau despre estul Europei sau despre vest, căci cu toții suntem în aceeași barcă. Uh, Probabil uh, aceasta este principala amenințare la unitatea europeană la care asistăm de la lansarea proiectului uh, european. Credem că viitoarele alegeri uh, din state importante ale Uniunii Europene, precum Franța, Germania sau Olanda, sau anul următor în Italia, vor fi decisive pentru ideea, sufletul și forma uh, Uniunii uh, Europene. Votanții din aceste state foarte importante ale Uniunii Europene vor decide uh, cum va arăta Uniunea Europeană în viitorul apropiat. Însă, deși credem că votanții acestor state și ai altor state vor face față acestei provocări, Credem la fel de ferm că o politică uh, de extindere a Uniunii Europene este principalul răspuns de a, uh, la uh, populism și la politicile antieuropene. Uniunea Europeană ar deveni nu doar mai vastă, ci și mai puternică. Pe de altă parte, zone precum Balcanii Occidentali au avut mereu nevoie de o anume formă de asistență, de sprijin, de ajutor. Nu vreau să ne descriu uh, ca fiind uh, națiuni imature, incapabile să-și rezolve singure problemele, însă întreaga regiune a fost uh, întotdeauna o zonă propice pentru uh, naționalism uh, etnic. Am asistat uh, la tragedia din anii 90 a fostei Iugoslavii care a fost practic distrusă de faptul că naționalismul etnic a tot sporit și a dus la violențe. Balcanii Occidentali uh, au uh, nevoie de perspective clare uh, pentru propria pace, stabilitate și securitate, așa cum s-a întâmplat cu Europa după cel de-al doilea război mondial. Europa nu va mai fi liberă și pașnică fără să integreze regiunea noastră. De aceea cred că noi uh, susținem atât de mult uh, integrarea uh, noastră în Europa. Credem că o astfel de integrare ar fi benefică pentru regiunea noastră. Până la urmă, nu trebuie să avem în minte doar rezultatele. Odată ce vom deveni membri ai Uniunii Europene, probabil vom aprecia beneficiile, însă importantă este calea până acolo. Pentru că pregătindu-ne să devenim membri ai Uniunii Europene, ne schimbăm societatea, ne schimbăm în uh, sensul democrației, sensul uh, statului de drept, uh, multiculturalismul și așa mai departe. Și astfel putem să rezistăm mai bine la tendințele îngrijorătoare pe care tocmai le-ați descris. Cred așadar că împărtășim aceeași opinie. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră al Parlamentului European pentru procesul de integrare care să cuprindă și Muntenegru. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Stimați colegi, avem uh, opt persoane pe listă care doresc să intervină. Uh, se pare că nouă sunt până la urmă. Închidem așadar aici lista vorbitorilor. Nouă vorbitori. Primul este, bineînțeles, raportul nostru, domnul Tenek. Welcome, Minister Mulțumesc, mulțumim, îi urăm bun venit eh, domnului ministru Darmanovici. M-am întâlnit cu primul ministru Dar Marcovici, așadar sunt destul de bine informat în legătură cu ceea ce se întâmplă în țara dumneavoastră ca raportor, dat fiind faptul că trist că peste o lună se va declanșa articolul 50, m-am, bucur, m-am bucurat că Alan Duncan a fost în Montenegru săptămâna trecută. Sper că cu sau fără Brexit Sper că Regatul Unit va fi implicat în continuare în Muntenegru și în Balcanii Occidentali. Și pe mine mă preocupă suspendarea recent uh, a imunității parlamentare a doi deputați și uh, au fost numiți doi ofițeri ruși legați de un complot uh, de asasinare a fostului dumneavoastră prim-ministru. Este o problemă extrem de îngrijorătoare, a apărut și în presa britanică și în presa europeană. Două întrebări pe care vi le-aș pune este dacă implicarea GRU va fi uh, dovedită, acest lucru va avea un impact asupra relațiilor diplomatice cu Rusia ale statului dumneavoastră. Și a avut loc asasinatul prim-ministrului Hariri în urmă cu 10 ani din Liban. Acest lucru a fost anchetat la asta la Națiunile Unite. Nu știu dacă cum guvernul dumneavoastră dorește să acționeze și pe acest front, însă există o um, bănuială foarte puternică de implicare a GRU în aceast, uh, în acest complot și uh, este vital să recunoaștem cooperarea Belgradului și al guvernului sârb în anchetă. Pe o altă problemă, bineînțeles, mă, mă bucur că acum uh, țara dumneavoastră se va alătura NATO în următoarele luni, în mai. Nu este legat acest, acest lucru de aderare la Uniunea Europeană, însă, bineînțeles, există o anumită suprapunere Ehm, democrația și achiul, cerințele de democrație și achiul se, sunt similare în mare parte ehm, și ne bucurăm că, dată fiind atitudinea președintelui Trump față de NATO, America pare să-și fi dat acceptul aderării dumneavoastră la NATO și că noua administrație americană va susține până la urmă NATO Regret să citesc că site-urile instituțiilor dumneavoastră fac în continuare obiectul unor atacuri cibernetice și am criticat boicotul parlamentar din partea opoziției. OSC a, a raportat că alegerile au fost libere și democratice și uh, punzind premisele unei guvernări stabile. Așadar, eu vă susțin în calitate de candidat la aderare. Vă mulțumesc, domnule Edvard Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima dumneavoastră prezență în această comisie, așadar bun venit. Muntenegrul a ales un guvern pro-european în octombrie 2016 și continuă să își continue calea pro-euroatlantică este foarte important pentru stabilitatea, securitatea și dezvoltarea viitoare a statului și noi susținem această alegere. Trebuie să recunoaștem și uh, susținerea continuă a cetățenilor uh, pentru aderarea la Uniunea Europeană, care este la uh, jur de 80%. Această hotărâre trebuie să fie urmată de un interes real în efortul de reformă, de a lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Regret să văd că opoziția boicotează lucrările parlamentare. Opoziț locul opoziției este în interiorul Parlamentului și nu afară. De aceea iau notă cu, în mod pozitiv, inițiativa uh, prim-ministru, domnului prim-ministru, care a Uh, invitat opoziția să se întoarcă. Este foarte important să uh, aibă loc o anchetă uh, comprehensivă în legătură cu încercarea de lovitură de stat. Trebuie să se respecte și recomandările legate de ultimele alegeri din raportul OSCE și nu în ultimul rând, procesul de aderare la NATO. Alegerea Muntenegrului este foarte clară, a decis să devină un stat membru al NATO și susținem această decizie. Însă această decizie a fost urmată de un interes geopolitic foarte mare al Rusiei în regiune, însă sperăm că Muntenegrul își va urma interesul și nu va fi descurajat m-aș bucura să văd întreaga coastă adriatică integrată în NATO. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cucan, dacă fiecare uh, respectă timpul de vorbire de două minute, um, uh, vom avea timp de 10 minute pentru răspunsuri. Domnul Pic Pițula. Vă mulțumesc, domnule președinte. urez bun venit domnului Darmanovici, ministrul de externe al Muntenegrului și aș dori să îl felicit în legătură cu realizările Muntenegrului. 35 din 25 din 36 de capitole s au fost încheiate, nu este puțin lucru, este un lucru care uh, Uh, arată foarte bine în contextul Balcanilor Occidentali și stă ca dovadă a politicii externe a Muntenegrului. Am două întrebări pentru domnul ministru în ceea ce privește progresul general înregistrat de statele din Balcanii Occidentali în, pe calea către Europa. Este greu să evaluăm gradul de stabilitate în Balcanii Occidentali. Putem spune și că situația din Bosnia și Herțegovina este destul de volatilă. Există neînțelegeri, ca să vorbim eufemistic, între Kosovo și Serbia și chiar în țara dumneavoastră. Ne-ați uh, vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în uh, cadrul alegerilor parlamentare. Am dorit să știm de la dumneavoastră și cum anticipați calea înainte. Aș uh, dori să știu care este evaluarea dumneavoastră a stabilității din uh, Balcanii Occidentali. Vorbim aici despre NATO și forțele armate din NATO. Însă ce se întâmplă cu dialogul cu publicul din Muntenegru? Ce se întâmplă cu prețul care trebuie să fie plătit pentru aderarea la Uniunea Europeană? Și care este evaluarea globală a cetățenilor dumneavoastră în legătură cu negocierile? Vă, mul- vă mulțumesc. Urmează domnul Radoș. Vă mulțumesc și eu aș dori să urez bun venit Muntenegrului, domnului ministru de externe al Muntenegrului și mă bucur să îi urez bun venit domnului ministru aici la AFET. Noi am dorit ca rezultatele alegerilor să fie recunoscute în Muntenegru, ceea ce nu s-a întâmplat. Așadar, există o lipsă de încredere, există diviziuni în Muntenegru, lucru care are o dimensiune politică, însă este foarte important să ieșim din aceste divergențe acest lucru depinde și de performanța guvernului. Nu spun că rezultatele ar fi fost uh, recunoscute sau validate dacă nu ar fi avut loc probleme, însă au existat uh, nereguli în procesul electoral. În funcție de susținerea publicului, aceasta va depinde de politici, de calitatea lor. În Muntenegru este un stat foarte important în această zonă foarte volatilă. Este extrem de important ca guvernul să aibă o performanță bună. Dumneavoastră cred că sunteți Conștient de acest lucru, Însă, din păcate, în momentul actual nu asistăm la foarte multe progrese și domnul prim-ministru a invitat uh, opoziția să revină. Puteți să ne dați uh, Uh, vreun indiciu în legătură la, cu perspectivele depășirii acestei situații. Vă mulțumesc. Urmează doamna Lunacek. Îmi mulțumesc, domnule președinte, dar voi continua în limba engleză. Domnule ministru, vă mulțumesc și în numele verzilor EFA în numele grupului meu salutăm progresul înregistrat de Muntenegru, însă aș pune accentul pe trei probleme principale. Ați menționat deja ancheta, însă aveți date concrete pe care ne le puteți spune în legătură cu ceea ce s-a întâmplat practic? două alte probleme din timpul alegerilor. Un uh, site internet al Centrului pentru Reformă Democratică a fost blocat înaintea alegerilor. De ce s-a întâmplat acest lucru și cine a făcut-o? În al doilea rând, am auzit că în ziua alegerilor anumite rețele sociale, cum ar fi WhatsApp, au fost uh, blocate. Cine a luat acest, această decizie și uh, de ce? În al doilea rând, uh, mediul, am auzit că există convorbiri în legătură cu schimbarea statutului lacul, lacului Șcrade de la granița cu Albania. De ce vrea guvernul să schimbe statutul acestui parc național și cum uh, va, vor înainta și cum veți împiedica um, erodarea biodiversității, care este extrem de importantă în regiunea dumneavoastră. Deci cum veți împiedica de ce schimbați statutul acestui parc național și uh, cum veți apăra biodiversitatea? După aceea, în ceea ce privește Kosovo, politicienii din Kosovo mi au spus că și-ar dori să renegocieze acordul de frontieră cu Montenegru. Guvernul dumneavoastră este dispus să facă acest lucru? Mulțumesc. Urmează domnul James Carver. Mulțumesc, domnule președinte. V-ați gândit dacă în, în relațiile mai apropiate cu Europa ar putea să ducă la creșterea naționalismului. Pe măsură ce țara dumneavoastră se apropie de Uniunea Europeană, nu uh, vi se pare că există astfel de pericole. În ceea ce privește aderarea la NATO vă preocupă implicarea Uniunii Europene în politicile de apărare? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Șuița. Vă mulțumesc că vă voi vorbi în limba croată. După cum știți, după cum ați auzit, Deci, după cum v-am spus, vă vorbesc în limba croată. Parlamentul European și Comisia AFET susțin uh, calea europeană a Muntenegrului. Sunteți uh, țara care a înregistrat progresele cele mai însemnate din uh, statele Balcanilor Occidentale. Eu vin din Dubrovnik și și noi uh, susținem aderarea Muntenegrului la NATO. Este un factor de stabilitate. Am avut o reuniune trilaterală între Muntenegru, Croația și Albania și a fost un eveniment important, însă trebuie să spunem că toate acestea vor duce la consolidarea cooperării economice. Mai sunt însă și probleme care trebuie rezolvate la nivel bilateral. Vreau să vă întreb în legătură cu peninsula Brevlaca și uh, granița de-a lungul acesteia. În fosta Iugoslavie uh, existau terenuri militare um, și despăgubirile pentru victimele din război. Acestea ar fi problemele care ar trebui rezolvate înainte de închiderea celorlalte capitole. Vă mulțumesc și penultimul vorbitor este domnul Freund. Vă mulțumesc Domnule președinte, domnule Darmanovici, îmi cer scuze pentru absența domnului Fleckenstein, care m-a rugat să vă pun câteva întrebări. Muntenegrul este un statul cel mai, care a avansat cel mai mult pe calea aderării și aș dori să vă felicit. Guvernul nou format și a declarat uh, dorința de a continua pe această cale și grupul SCD vă va susține. Însă, instabilitatea politică menționată de colegii mei, ca urmare a um, um, încercării de lovitură de stat și boicotarea lucrărilor parlamentare de către opoziție periclitează această apropiere. Există un dialog între guvernul dumneavoastră și opoziție Eh, se poate ajunge la un compromis care să permită eh, continuarea reformelor necesare și ce pași este dispus eh, guvernul dumneavoastră să facă pentru a ajunge la o reluare a lucrărilor. Vă mulțumesc, domnul Petrele. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte realistă și felicitări pentru progresul dumneavoastră. După acest schimb de opinii vom discuta patru uh, rapoarte. Muntenegru, Macedonia, Serbia, Serbia și Kosovo și uh, uh, ne vom lupta pe amendamente. Însă, în final, vom încerca, vom termina cu o atitudine pozitivă. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre o situație complexă în regiune. Ați vorbit despre un vot și despre experiențele istorice. Am înțeles că ne-ați împărtășit câteva preocupări Împărtășesc opinia dumneavoastră că trebuie să vedem contextul global, nu doar în contextul stabilității în regiune, dar și în legătură cu viitorul Europei. Noi nu vom vrem să ajungem la o uh, situație de apropiere pe jumătate de Uniunea Europeană. Ce ar trebui să se facă într-un cadru regional? Muntenegru este un stat uh, foarte avansat pe calea aderării. Cum putem Uh, stimula uh, progresul întregii regiuni către o perspectivă europeană. Mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru aceste întrebări. Aveți acum 10 minute la dispoziție, domnule ministru. Suntem foarte curioși să ascultăm răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, pentru toate întrebările. Nu va fi ușor să răspund la întrebările celor dintre dumneavoastră care sunt atât de buni și fiind cunoscători ai uh, problemelor cu care se confruntă Muntenegru. Asta cu atât mai mult cu cât uh, timpul care mi-a alocat e foarte scurt. scurt. Domnul Tenor a prezentat uh, contextul în care se află statul pe care îl reprezint. El este raportorul pe acest proiect de aviz și domnia sa întreba dacă GRU este implicat în, în scandalul de anul trecut și cum anume ar avea asta un impact asupra relațiilor noastre oficiale cu Rusia. Bineînțeles, autoritățile din Rusia neagă cu vehemență implicarea ofițerilor de securitate ruși le-am cerut să ne ofere asistență internațională în anchetele noastre și uh, ca urmare a acestor solicitări din partea noastră uh, am aflat din partea Rusiei că persoanele respective au cetățenia rusă și uh, toate pașapoartele lor sunt valabile. Mai apoi, procurorul nostru special a descoperit însă că numele nu sunt neapărat cele corecte, implicați ar fi fost, printre alții, un fost diplomat în uh, Polonia, care a fost expulzat din Polonia pentru uh, diferitele activități uh, um, îndoielnice. Deocamdată nu putem să știm care au fost relațiile dintre acești indivizi și autoritățile sau guvernul din Rusia. Nu putem să ne dăm seama dacă agențiile rusești au fost într-adevăr implicate sau dacă, într-adevăr, după cum spuneau uh, reprezentanții guvernului uh, din Rusia, aceste persoane chiar nu au nimic de a face cu autoritățile. Din păcate, aceste activități s-au suprapus cu presiunea exercitată de Rusia asupra Muntenegrului, presiune în direcția uh, deraierii statului nostru de pe calea integrării în NATO. Rusia a încercat să ne influențeze decizia. Bineînțeles, această suprapunere nu mă poate face să declar că relația este fără tăgadă, fără de tăgadă. Trebuie să-i oferim uh, timpul necesar procurorului nostru special pentru a investiga uh, cazul și pentru a găsi întrebări la, sau răspunsuri la întrebările uh, care au fost persoanele, legate de persoanele care au fost implicate și de persoanele care au dat ordinele. În uh, ultima declarație făcută de procurorul special, acesta din urmă a făcut trimite la, trimitere la GRU, a făcut trimitere la posibilitatea ca acești indivizi să fie într-adevăr angajați ai serviciilor secrete uh, ruse. Conform uh, informațiilor primite din partea aliaților NATO, ne dăm seama că s-ar putea ca această ipoteză să se dovedească valabilă. Ne dorim să avem relații bune cu toată lumea, inclusiv cu Rusia, dar nu putem sacrifica propriile noastre interese naționale. Decizia noastră de a deveni uh, membri ai NATO și ai Uniunii Europene uh, este parte integrantă a Declarației de Independență din 2006 și parte integrantă a Constituției din 2007. În cursul referendumului din 2000 6 uh, s-a spus clar care va fi uh, Muntenegru pe viitor în cazul în care va, își va obține independența. Am spus încă, sau s-a spus încă de atunci că Muntenegru aspiră la statutul de membru al ONU uh, al NATO și al Uniunii Europene. Deci decizia aceasta a aderării la forurile internaționale nu au fost făcută ieri, astăzi, ci de mult niciodată n-am considerat că aderarea la Uniunea Europeană este aderarea la un club economic privilegiat sau aderarea la NATO este un aderarea la un club militar privilegiat, ci am considerat că aderarea la aceste entități reprezintă, până la urmă, condiția sine qua non pentru viitorul um, uh, statului uh, nostru. Uh, acesta este interesul uh, Muntenegrului, nu putem renunța la el, înțelegem de asemenea interesele celorlaltor state, înțelegem de ce Rusia n-ar fi încântată neapărat de cursul urmat de statele din uh, Balcanii Occidentali, dar avem și noi parcursul nostru și trebuie să luptăm pentru el. Cum anume? Prin intermediul dialogului, uh, prin intermediul dialogului cu toate statele implicate și pentru ca acest dialog să fie garantat, e nevoie ca analiza acestui caz deosebit de important să fie dusă la final. Această tentativă de lovitură de stat, tentativă de atentat, reprezintă, într-adevăr, un caz foarte, foarte serios care trebuie să fie anchetat cu ajutorul tuturor persoanelor abilitate. Domnul Cucan a descris uh, situația din Muntenegru. Con trimiterea sa la contextul geopolitic care ne obligă să devenim membrii NATO este corectă. Am spus deja că vrem să luptăm și trebuie să luptăm pentru interesele noastre pe termen lung. Majoritatea populației din Muntenegru își dorește această aderare. Toate parlamentele din Muntenegru, din 2006 încoace, au avut întotdeauna o majoritate substanțială pro-NATO și asta se întâmplă și în momentul de față. Domnul Pițulea mă întreba ce se întâmplă cu ancheta. Mă întreba care e nivelul de stabilitate în Balcanii de Vest în momentul de față. Mă întreba cum anume comunicăm cu societatea civilă pe tema NATO. Am descris uh, relativ în detaliu ce se întâmplă în contextul anchetei. E drept că s-ar putea să nu cunosc toate detaliile. De ce? Pentru că procurorul special pentru crima organizată ar putea să păstreze anumite informații uh, uh pentru momentul uh, procesului. Procurorul lucrează din greu, și consideră că acești indivizi uh, se fac vinovați de o infracțiune deosebit de gravă comisă în țara noastră. Cunoaștem declarațiile, mărturiile celor care au uh, cerut uh, o înțelegere cu procuratura, știm câte ceva despre identitatea celor care au organizat această acțiune, știm care au fost activitățile demarate în Serbia în acest sens și procurorul nostru uh, consideră că, din păcate, au fost implicate în aceste acțiuni și uh, persoane din Muntenegro. Dar acum uh, procurorul trebuie să-și susțină dosarul în fața instanței și va trebui să așteptăm pentru a vedea care va fi rezultatul uh, acestui proces. Într-adevăr, stabilitatea în Balcanii de vest nu e garantată în momentul de față. Niciodată nu trebuie să subestimăm potențialul conflictual al Balcanilor uh, de vest, dată fiind uh, mixitatea etnică din zonă. Dar în momentul de față, din păcate, Balcanii de Vest sunt uh, în linia focului în lupta geopolitică, și uh, o serie de actori importanți uh, care nu au fost uh, neapărat implicați în, uh, în uh, politicile demarate de noi în anii 90-2000 au devenit din ce în ce mai interesați uh, de ceea ce se întâmplă la noi și uh, din ce în ce mai implicați, din păcate, în ceea ce se întâmplă la noi. Și lucrul acesta generează o mulțime de dificultăți cu care, iată, noi ne confruntăm. Iată, acesta este o parte a răspunsului la întrebarea legată de motivul pentru care naționalismul este, are vântul în pupă și uh, motivul pentru care pacea și stabilitatea nu sunt garantate 100% în momentul de față. Eu cred că avem nevoie de o, un angajament mai proactiv al Uniunii Europene. Uniunea Europeană ar trebui să ne ajute uh, Uh, să găsim o soluție pentru integrarea mai multor state, nu doar a Muntenegrului, care este atât de avansat în calea, pe calea aderării. S-a organizat o campanie cuprinzător, cuprinzătoare în ceea ce privește aderarea la NATO. Societatea civilă a fost implicată în această uh, campanie. Însă, din păcate, aceeași societate civilă este implicată și în campania anti-NATO. domnul Radoș ne-a atras atenția asupra faptului că trebuie să găsim uh, o soluție pentru depășirea acestor uh, diviziuni existente între guvern și opoziție. Domnul Radoș a spus că guvernul întotdeauna trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a crea punți de legătură cu opoziția. Ei, relațiile cu partidele din opoziție există în continuare. Însă, opoziția din uh, uh Muntenegru nu este neapărat uh, unită. Uh, unele dintre partidele din opoziție sprijină aderarea la NATO și aceste partide vor, uh, nu vor boicota lucrările parlamentare în momentul în care vom vota proiectul de aderare. Există alte partide care fac parte din opoziție care n-au neapărat o părere cu privire prea bine cristalizată cu privire la NATO, dar pe de altă parte există și partide din opoziție care uh, Um, apără mai degrabă interesele Rusiei pe, pe plan uh, intern și, prin urmare, se opună acestei aderări la NATO. Dată fiind această structură um, polarizată a opoziției, ofertele făcute de către guvern în direcția comunicării nu au fost facile, dar aceste eforturi au existat încă și înainte de alegeri. Din păcate însă, opoziția își dorește în continuare organizarea de noi alegeri. Care e problema? Problema e că alegerile au fost considerate a respecta toate standardele necesare de către uh, misiunile de observare a alegerilor, misiunea ODIR, misiunea Consiliului Europei, uh, misiunea autorităților uh, americane și iată uh, opoziția noastră este singura entitate, între ghilimele, care acum la nivel mondial strigă sus și tare că alegerile organizate anul trecut în Muntenegru nu au fost corecte. Bine, am putea să spunem că gata, organizăm uh, alegeri uh, anticipate. Dar asta ar fi un pre- precedent pentru, pentru viitor. Și cine știe, orice perdant uh, pe viitor ar putea să pretindă organizarea de alegeri anticipate, tocmai pentru că a pierdut uh, un, o rundă de alegeri. Așa ceva nu se poate. S-au organizat alegeri locale Opoziția, în cazul în care va câștiga aceste alegeri locale, va putea să nu mai aibă nevoie de acordul cuiva pentru a organiza alegerile anticipate. Iată, trecem din nou și din nou prin uh, runde de negocieri. Doamna Lunacek întreba de ce Viber și WhatsApp au fost blocate în uh, ziua alegerilor. Agenția noastră independentă pentru telecomunicații a luat această decizie. De ce? pentru că siturile au fost, uh, site-urile au fost uh, atacate de diferit, diferiți indivizi care proferau o serie de mesaje intolerabile la adresa minorităților etnice din uh, Muntenegru. Autoritatea aceasta este o autoritate independentă, nu este una de stat și dacă au luat această decizie, ei bine, decizia lor se baza pe motive fondate. Nu există dovezi cum că blocarea acestor site-uri ar fi uh, uh, modificat rezultatul alegerilor. În ceea ce privește lacul la care vă refereați, avem un principiu de urbanism care se aplică în zona respectivă. Raportul privind uh, analiza de impact strategică Uh, implică uh, toate uh, cele necesare cu privire la acest lac, cu privire la resursele din zonă. Aceste, acest raport a fost, precum și altele asemănătoare, au fost transmise tuturor autorităților și uh, entităților interesate uh, și au făcut obiectul unor discuții in extenso. Ca urmare a acestor dezbateri s-a aprobat s-au aprobat o serie de măsuri menite a um, elimina o parte dintre efectele negative ale construcției uh, prevăzute pentru acest uh, lac. Uh, ca urmare a acestor discuții, așadar, autorizațiile de construcție au fost alocate conform legislației în vigoare. În ceea ce privește relația noastră cu Kosovo, ne-am făcut treaba, zic eu. Protocolul a fost uh, aprobat de către Parlamentul nostru, acum mingea este în terenul Parlamentului din Kosovo. Noi trebuie să așteptăm doar luarea unei decizia acum la nivelul Kosovo, la nivelul instituțiilor din Kosovo în ceea ce privește linia de demarcare, linia de frontieră. În ceea ce privește relația noastră cu Croația și subiectele în continuare în discuție, dați-mi voie să vă spun că colaborarea noastră cu Croația este una excelentă. Uh, le-am fost întotdeauna recunoscători prietenilor și aliaților din uh, Croația, care ne-au sprijinut în drumul nostru spre aderarea la Uniunea Europeană și la aderarea, uh, spre aderarea la NATO. Am încheiat un acord general care prevede Um, eliminarea sau discutarea, rezolvarea diferendelor prin intermediul unor contacte bilaterale. În cazul, acest, în cazul în care acest lucru nu este posibil, atunci ne bazăm pe decizia unei instanțe independente din exterior. Prin urmare, nu cred că vor exista probleme în ceea ce privește rezolvarea diferendelor existente cu partea croată. Nu știu dacă am răspuns neapărat la toate întrebările. Dacă am ratat vreuna dintre întrebări, vă rog să fiți sigur că n-am făcut-o uh, intenționat. Dacă însă era vorba despre o întrebare importantă, vă rog să-mi atrageți atenția acum și voi încerca să vă răspund la ea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you so much, Minister Mulțumim foarte mult, domnule ministru Darmanovici, că ați venit în cadrul comisiei noastre AFET astăzi. Sunteți bineveniți să rămâneți și la următorul subiect care v-ar putea interesa pe dumneavoastră și pe ambasadorul dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumim că ați venit. A fost o dezbatere prețioasă. Acesta fiind spus, ajungem la punctul 5 de pe ordinea de zi, uh, raport uh, asupra raportului de țară cu privire la Muntenegru și dau cuvântul raportorului nostru, domnul Tenăc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Deja am purtat o dezbatere destul de complexă în legătură cu Muntenegru în prezența uh, ministrului, însă acum uh, mă voi limita la câteva uh, comentarii legate de rezoluție și de raportul meu. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor din Comisie pentru Sprijin și Cooperare în ceea ce privește redactarea amendamentelor de compromis. Multe dintre îngrijorările din raportul de anul acesta reflectă îngrijorări similare uh, din rapoartele de, din anii trecuți. Sunt raportor pentru această țară deja de șapte ani și pot să spun că e nevoie să stabilim un istoric mai bun în ceea ce privește lupta cu corupția și cu crima organizată, uh, așa cum se întâmplă și în uh, ansamblul regiunii și în legătură cu celelalte state candidate din Balcanii uh, de vest. Ne dorim o mass medie mai liberă, există rapoarte legate de cenzură sau intimidare a jurnaliștilor. Astfel de critici însă trebuie văzute în contextul de ansamblu Uh, în care Muntenegru a făcut uh, eforturi majore în a face progrese legate de cerințele de integrare a acquis comunitar în legislația sa internă. Muntenegru, după cum am spus, rămâne cea mai avansată dintre statele candidate uh, pentru aderare. Cum a spus și intervenția mea anterioară, aderarea sa ar fi o poveste de succes. Folosesc în mod repetat de șapte ani această formulare Uh, însă e clar că avem de-a face cu o țară foarte mică care a făcut eforturi uh, foarte, foarte mari. Mai sunt și anumite provocări care rămân, mai ales în ceea ce privește anchetele, așa cum a spus și domnul ministru. Uh, raportul se referă și la alegerile de anul trecut. OECD a fost foarte clar în raportul său final că acestea au fost alegeri libere și corecte, care au respectat Uh, libertățile fundamentale și așa mai departe. În ceea ce privește um, încercările poției de a discredita aceste uh, alegeri prin boicotul parlamentar, mi se par niște încercări inacceptabile. Acest lucru este spus categoric în raport. Apoi uh, încercarea de asasinare și încercarea de lovitură de stat, încercarea sunt uh, chestiuni care ne preocupă intens, însă așteptăm cu toții uh, rezultatul unui potențial proces uh, pentru indivizii puși sub acuzare. În raport solicit ca acest proces să fie cât se poate de transparent și de minuțios. Sunt uh, sigur că toată atenția lumii diplomatice se va concentra pe acest uh, subiect și pe aceste anchete, având în vedere ramificațiile internaționale care ar putea să reiasă de aici. Autoritățile din Muntenegru cred că această lovită de stat a fost una reală și credibilă și se pare că sunt uh, dovezi din ce în ce mai serioase care implică guverne străine în această tentativă pozitivă. Feedback-ul pe care l-am primit eu sau uh, ultimele rapoarte din presă din țara mea uh, arată că uh, guvernele statelor Uniunii Europene susțin această teză, cum că ar fi existat o implicare externă pentru a pune la cale această lovitură de stat. Noi trebuie să felicităm uh, Muntenegru pentru că își consolidează aspirațiile euroatlantice și cred că e momentul să susținem uh, Muntenegru în ambițiile sale europene. Sper că putem face asta mâine când vom adopta acest raport cu mare majoritate în această comisie. Mulțumesc! Mulțumim, uh, domnule Tenek. Avem șapte minute la dispoziție pentru a discuta acest subiect. Deja am discutat o oră despre Muntenegru, prin urmare sugerez ca raportorii din umbră și ceilalți să fie cât se poate de succinți. Îi dau cuvântul domnului Alex Myers, care va uh, uh, vorbi în numele președintei Comisiei de Colaborare uh, cu Muntenegru. Uh, Uh, da, în numele analizei DOTS, uh, mulțumesc, uh, Muntenegru pentru, mulțumesc raportorului pentru Muntenegru pentru cooperare. În ce privește angajamentul Muntenegru pentru, uneura, pentru calea sa europeană, salutăm acest interes, însă e clar că mai există încă provocări. Trebuie sporit accesul persoanelor cu dizabilități, eliminate obstacolele în ceea ce privește educația, um, ocuparea, și accesul la uh, asistență medicală. O treime dintre uh, cei care aparțin minorității LGBT din Muntenegru au spus uh, că au avut de suferit violențe de pe urma uh, orientărilor uh, sexuale. Prin urmare, vom înainta un amendament la acest raport uh, în plenară. Aderarea Uniunii Europeană nu este un proces ușor, însă când vorbim cu cei din Muntenegru, ei ne spun că susțin standardele în ce privește statul de drept, protecția drepturilor omului și mediu. Așa trebuie să ne continuăm și noi angajamentul pentru Muntenegru. Mulțumim. Acum cuvântul raportorii din umbră, câte un minut fiecare. Domnul Covacev. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc ministrului și ambasadorului că sunt alături de noi astăzi. Noi credem că Muntenegru este o poveste de succes pentru Balcanii Occidentali și sperăm că această poveste de succes uh, poate să fie păstrată. Însă ultimele evoluții din ultimele luni uh, ne-au reamintit uh, că poveștile de succes uh, nu sunt uh, un dat al sorții, nu trebuie luate ca atare, ci trebuie muncit la ele mereu. Trebuie urmărită îndeaproape evoluția din țară pentru a ne asigura că toate practicile democratice, statul de drept și libertatea mass mediei sunt respectate. Cred că unul dintre mesajele cele mai importante din raport este acela că solicităm Consiliului să grăbească negocierile de aderare cu Muntenegro și să uh, închidă anumite capitole de negociere sau să deschidă altele. am reușit să ne punem de acord asupra preocupărilor uh, uh, legate de încercările uh, Rusiei de a destabiliza situația din Muntenegru. Acest model de acțiune din regiune implică o mai mare destabilizare pe viitor a Macedoniei, Kosovo, Bosniei și așa mai departe. Apreciem așadar implicarea activă a Muntenegrului în uh, îmbunătățirea relațiilor din regiune. Mulțumesc. Domnul Pițula, următorul vorbitor, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În numele domnului Andrulachis, care n-a putut să participe astăzi la discuție, aș dori să-i mulțumesc domnului Tenă pentru uh, abordarea sa constructivă de pe durata negocierilor. Ne-am pus de acord asupra unui număr de 18 amendamente de compromis care acoperă cele mai importante puncte din raport. Am dorit să introducem un amendament oral, amendamentul 192, pentru a reflecta ultimele evoluții din domeniul migrației. Ne referim la adoptarea planului de acțiune Schengen și a strategiei 2017-2020 pentru gestionarea integrată a migrației. Sperăm că ne veți susține. Mulțumim! Mulțumim următorul vorbitor, domnul Radoș. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu uh, domnului Tenoc pentru o bună cooperare și pentru un uh, raport uh, foarte echilibrat. Dați-mi voie să subliniez acum că amendamentul de compromis numărul 4 este bine formulat. Este cel care se referă la lovitura de stat. Este o premieră că uh, Rusia uh, se amestecă în uh, relațiile interne dintr-o țară. Prin urmare, salut faptul că acest amendament solicită statelor membre să ajute la descoperirea adevărului și pentru a evalua așa cum trebuie acest eveniment. Mulțumesc. Doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc raportorului uh, pentru o muncă foarte bună la redactarea acestui raport și pentru o bună cooperare cu noi, ceilalți. Chiar apreciez asta. Aș dori să aduc în discuție două aspecte mm, care nu mă mulțumesc neapărat e vorba de presupusa lovitură de stat și implicarea Rusiei, care apar împreună în același aliniat. Eu cred că ar fi trebuit să diferențiem puțin lucrurile. Și eu cred că Rusia încearcă să influențeze situația nu doar din Muntenegro, dar și în alte părți, de exemplu, um, estul Europei și așa mai departe, da, aceasta este o realitate, însă să legăm lucrurile în acest fel, într-un singur aliniat, nu mi se pare potrivit. Aș fi preferat să facem lucrurile altfel și să intrăm și în detaliile celor petrecute în jurul zilei alegerilor. Însă aceste lucruri până la urmă se regăsesc în raport, ceea ce ne convine. De asemenea, aș fi preferat să facem o diferență mai clară între aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, pentru că sunt lucruri total diferite. Muntenegro, ă, cum spunea domnul ministru, vrea să adere la ambele organizații, însă ă, noi, ca instituție, trebuie să facem o mai mare diferență între cele două structuri. Însă, altfel, uh, suntem de acord cu raportul și apreciem că în ultimii ani de uh, cooperare și chestiunile care țin de mediu au devenit mai uh, proeminente și s-au îmbunătățit. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Castaldo. Mulțumesc. Voi continua în italiană. Sunt uh, anumite preocupări uh, care sunt uh, legate de mediul politic foarte polarizat din Muntenegru. Aș dori să mulțumesc raportorului Uh, pentru uh, munca sa. În ceea ce privește corupția, Agenția pentru uh, Lupta Anticorupție trebuie să fie operațională pentru a-și putea desfășura anchetele într-o manieră transparentă. Apoi, în ceea ce privește libertatea de expresie, am dorit să precizăm un aspect. Adoptarea unei legislații care să permită Agenției Naționale de Securitate să aibă acces direct la registrul Uh, organizațiilor uh, societății civile fără autorizația unei instanțe este o măsură uh, care demonstrează diversele presiuni existente în această țară. Aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, cum spunea doamna Lunacek, sunt chestiuni diferite, ele pot merge în paralel, însă nu au aceeași importanță. Prin urmare, eforturile mai întâi trebuie să se concentreze pe procesul de integrare în Uniunea Europeană. Mulțumim, Edward Cucan, în cele din urmă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este adevărat să ne exprimăm uh, aprecierea și mulțumirile uh, pentru uh, domnul Tenoc pentru munca sa îndelungată și competentă la acest raport. Aș dori să susțin amendamentele de compromis. Eu cred că sunt bine formulate. Compromisul 18, cel care uh, vizează alegerile din octombrie, ar trebui să se axeze doar pe încurajarea anchetei uh, legate de aceste evenimente și pe susținerea activității instituțiilor de stat pentru a putea face o anchetă în conformitate cu legislația uh, Muntenegrului și cu standarde internaționale. Salutăm și textul de la la compromisul 3 și 4. Apoi, în cele din urmă, un aliniat bine uh, formulat și important uh, uh, solicită reimplicarea într-un dialog parlamentar. Apreci parlamentar. Apreciem și compromisul 5. Mulțumim! Mulțumim, dăm acum cuvântul reprezentantului Comisiei, un comentariu succint, domnul Hackliner. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint, pentru că dezbaterea a fost deja una cuprinzătoare. E bine, aș dori să profit de prezența um, ministrului pentru a spune că implicarea Comisiei în acest demers uh, este una pe care Muntenegru poate conta. Oferim uh, asistență tehnică și financiară în același timp. Aș dori să mulțumim raportorului domnului Tenac, care într-adevăr cunoaște foarte bine Muntenegru. Îi mulțumim pentru un raport foarte echilibrat și pentru amendamentele de compromis care formulează lucrurile așa cum sunt uh, și care insistă pe uh, dialog politic, uh, care este absolut normal într-o societate democratică cu un parlament ales democratic. Dați-mi voie să subliniez încă un aspect suplimentar și anume faptul că Apreciem uh, alinierea completă a Muntenegrului la politica externă și securitate comună a Uniunii Europene și apreciem rolul strategic pe care Muntenegrul îl joacă în întreaga situație volatilă din uh, Balcanii, Balcanii Occidentali. În ceea ce privește negocierile de aderare, uh, S-a spus într-adevăr că Muntenegru este o poveste de succes din această perspectivă. Negocierile progresează, iar noi lucrăm îndeaproape uh, cu Muntenegru în acest domeniu. Raportul subliniază clar uh, că s-au văzut niște rezultate tangibile, uh, însă rezultatele tangibile din domeniul Uh, statului de drept vor fi cele hotărătoare pentru uh, ritmul uh, negocierilor. E clar că trebuie însă construit un istoric mai bun în ceea ce privește lupta cu corupția și cu crima organizată. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumim mult și raportorului. Mulțumim. Mai sunt și alte comentarii sau observații? Nu. Atunci pot să spun că votul va avea loc mâine la ora 9. Domnule ministru, vă mulțumim că ați fost uh, alături de noi. Vă urăm o zi bună. La revedere, domnule ambasador. Ajunge la punctul 6 de pe ordinea de zi și anume uh, raportul referitor la raportul Comisiei privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei pentru 2016. Pe 11 decembrie 2016 s-au organizat alegeri în Macedonia, ele s-au petrecut așa cum trebuie, iar acum dau cuvântul uh, raportorului nostru, domnul Ivo Weigel. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport ar fi putut uh, fi similar uh, rapoartelor din anii anterior. Nu au existat uh, schimbări majore în ceea ce privește această țară candidată, și anume Macedonia. Această țară însă acum trece printr-o criză politică profundă. Acest raport a fost redactat uh, chiar pe durata acestei crize politice cu intenția de a uh, depăși uh, această dificultate. Aș dori să subliniez faptul că rezolvând criza politică din Macedonia, s-a stabilit o relație foarte bună între Comisia Europeană și Parlamentul European. S-au depus foarte multe eforturi pentru a um, identifica modul în care acest stat democratic al Macedoniei ar trebui să arate pe viitor. Există o listă, însă cu priorități uh, în ceea ce privește uh, reformele pe care le așteptăm de la guvernul uh, macedonian. În acest context, uh, alegerile s-au uh, desfășurat așa cum trebuie, iar rezultatele nu au fost unele concludente. Asta a dus la un blocaj în tot procesul. Iar până acum a trecut prea mult timp în care țara nu a avut guvern. În ultimele zile am asistat uh, la două apeluri importante făcute pentru politicienii din Macedonia pentru a soluționa această problemă. Primul apel a venit din partea Comisiei, cel de-al doilea din partea NATO ieri. Prin urmare, este absolut uh, esențial uh, ca actorii politici din Macedonia care deja s-au hotărât uh, să susțină interesul uh, Macedoniei uh, și să-l pună deasupra intereselor personale, ar trebui să își respecte obligațiile. Guvernul trebuie să fie format cât se poate de curând. Într-o democrație, formarea unui guvern decurge imediat după alegeri. Dar situația în Macedonia astăzi este una foarte clară. Există anumite partide care pot forma un guvern și pot garanta o majoritate pentru guvern. În numele tuturor celor care au cooperat uh, la redactarea acestui raport, aș dori să solicit Macedoniei să formeze un guvern. Acesta este o chestiune esențială, cea mai importantă în acest moment. Acest uh, raport uh, vizează anumite uh, reforme, alegeri, reforme judiciare, cooperare regională, îmbunătățirea legislației, atragerea de investiții străine și așa mai departe. Toate acestea sunt formulări standard. Însă este important doar să reținem că această criză nu trebuie să ducă la Uh, subinarea relațiilor uh, Macedoniei cu restul lumii și toate părțile trebuie să-și asume răspunderea. Mulțumesc. Mulțumim, Ivo Weigel, încă o dată. Avem restricții de timp, așadar aș dori uh, vorbitorii să ia cuvântul pentru un minut maxim. Primul vorbitor este Alois Peterle. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, eh, uvod, ki sem... Mulțumesc, domnule președinte. prezentarea mea la punctul anterior, aș putea o repeta și în cazul Macedoniei. Sperăm că se va ajunge la formarea unui guvern, astfel încât uh, o situație menționată de raportorul Weigel să nu se întâmple. Raportorul a fost foarte responsabil în redactarea acestui raport. Și mă bucur să văd că Uniunea Europeană se angajează în situația politică din Macedonia în așa fel încât să uh, se ajungă la un progres. Nu înțelegem de ce nu s-a um, format un guvern, nu, înțeleg, nu știm dacă se va permite formarea unui al doilea guvern în a doua încercare. Eu susțin ceea ce a spus domnul Weigel. Uh, progresul se va înregistra doar dacă forțele politice din Macedonia sunt de acord să uh, își unească forțele pentru bun, bunul uh, mers ale propriilor, propriului stat. Acum tu ne chelam. Mulțumesc în numele grupului PPE, îi mulțumesc domnului coleg Weigel pentru cooperarea excelentă. Suntem de acord în legătură cu mesajul uh, principal și accentele sale, pentru că Cred că mesajul principal al acestui raport este să fim constructivi, să echilibrăm uh, criticile și încurajările, pentru că pentru mine este foarte important să transmitem mesajul că negocierile de aderare să fie uh, îndeplinite și disputele parlamentare să nu obstrucționeze acest proces, pentru că cred că nu avem timp de pierdut în Balcanii Occidentali. Altfel, acest uh, vid va fi umplut de alte forțe. Când am, de, am fost de acord în legătură cu compromisurile principale, câteodată există o diferență foarte uh, mică între sugerarea anumitor soluții către guvern. Mă bucur că am ajuns la un acord și că am reușit să evităm anumite repetiții. Vă mulțumesc. Urmează și domnul Pițula acum. Vă mulțumesc, îi mulțumesc domnului Weigel și celorlalți colegi pentru cooperarea constructivă în timpul acestui proces. Acest stat este supus unor presiuni interne și externe extraordinare. Alegerile parlamentare um, au fost uh, stabile, în special datorită eforturilor Uniunii Europene și eurodeputații care au uh, negociat acordul de la Brjina. Acest uh, acord reflectă și așteptările mari pentru, al, din partea alegerilor și uh, uh, pentru îmbunătățirea situației populației, după cum a evidențiat și domnul Han în declarația sa, Uh, schimbările sunt normale într-o situație democratică și trebuie să fie acceptate atunci când uh, apar prin uh, modalități democratice. Sper că guvernul va putea să fie numit cât de curând. Vă mulțumesc, domnul Charles Stanek. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că ECR-ul salută progresul înregistrat de Macedonia în calea spre aderare și, bineînțeles, uh, salutăm uh, ale alegerile din decembrie. Regretăm că încă nu s-a ajuns la uh, formarea unui guvern Însă, ca de obicei, situația este destul de fragilă în Macedonia, nu doar datorită presiunilor interetnice, ci și externe. Iau notă de faptul că um, a existat uh, o îmbunătățire a situației cu Bulgaria, Uh, pentru că au existat probleme cu vecinul bulgar uh, datând de la primul război mondial. Regretăm faptul că există în continuare o blocare a deschiderii negocierilor. Nu mai știu de câți ani de când Macedonia a devenit candidat de în jurul unui deceniu din, din partea Greciei datorită problemei numelui și sperăm că mm, procesul de mediere ONU va ajunge la un, o, o uh, soluție acceptabilă pentru toate părțile. Însă, bineînțeles, vom susține orice astfel de uh, inițiativă. Domnul Castaldo, mulțumesc, domnule președinte. Ca, ca de obicei, aș dori să îl felicit pe domnul Weigel Ehm, acest este vorba de un raport eh, echilibrat și eh, inclusiv. Avem nevoie de un acord prompt, un, de un guvern nou pentru a trece de această polarizare. Este absolut vital. Avem nevoie și de reforme care să ducă la eh, negocieri reale. Multe din aceste negocieri sunt uh, urgente. Este foarte urgent ca aceste uh, măsuri să fie implementate în ceea ce privește angajarea, uh, egalitatea de gen. Multe inițiative de acest gen sunt esențiale. Există și susținere din partea minorităților Trebuie ca uh, și um, justiția să fie independentă. Aceste probleme sunt identificate foarte clar în raport și uh, vom susține rezultatele sale. Am încheiat. Uh, mai avem trei vorbitori, domnul Carda, domnul Frecăștan și domnul Cucan. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dacă e să fim sinceri pe tema Macedoniei, trebuie să constatăm că majoritatea problemelor interne și externe nu ar exista dacă n-am lăsat statul să moară de foame de ani și ani uh, de zile încoace. După ce guvernul Tsipras a eșuat. Iată, se continuă politica uh, deja consacrată a Greciei în ceea ce privește problema numelui uh, Macedoniei. Acum uh, apar probleme și cu Bulgaria și între timp a mai apărut și un politician din Albania care susține că minoritatea albaneză din Macedonia nu este bine tratată. Dacă nu am fost capabili să deschidem calea acestui stat în Uniunea Europeană, Uh, ne facem vinovați de escaladarea acestor uh, dezbateri și tare mă tem că s-ar putea ca acest stat să se apropie pe viitor uh, de Rusia. E important să fim mai deschiși și să ținem cont de responsabilitățile noastre. Mulțumim, urmează domnul Fleckenstein. Am doar trei comentarii comentarii care completează cele spuse de domnul Pițula. Uh, Primul a fost deja menționat de domnul Galler. Da, într-adevăr, trebuie să vedem care sunt responsabilitățile noastre, trebuie să vedem cum am uh, contribuit noi la eșecul succesul, uh, procesului până în momentul de față. Și uh, după aceea două comentarii adresate mai degrabă propriilor mei prieteni din Macedonia. În primul și în primul rând, fostul premier nu a reușit să obțină o majoritate, asta înțelegem noi în momentul de față, și uh, Uh, între timp, uh, partea noastră, dacă pot să spun așa, are o mare șansă de câștig. Dar nu știu dacă merită să ne jucăm cu gândul unei, uh, unui guvern minoritar. Avem nevoie de un guvern cu adevăr, în adevăratul sens al cuvântului acolo. Și acest guver, guvern ar putea fi creat doar dacă și uh, partea opusă uh, este inclusă în discuții. Pentru că toate problemele Macedoniei pot fi rezolvate doar prin discuția între toți membrii implicați. Urmează domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut uh, cuvintele colegului Weigel în legătură cu amendamentele de compromis. Uh, acest uh, raport ar trebui să arate macedonienilor, macedonienilor că calea către Uniunea Europeană este în continuare deschisă. Este crucial să nu își piardă direcția și să înainteze cu agenda europeană. Cred că acest mesaj este foarte important uh, în uh, procesul de formare a unui noului guvern. Sunt de acord cu multe dintre, cu majoritatea amendamentelor de compromis. Cum am menționat în discuțiile noastre anterioare, nu suntem uh, nu facem bine atunci când uh, ne folosim poziția pentru a susține anumite interese naționale din regiune. Date fiind, date fiind uh, situația fragilă și potențial explozivă din țară, ar trebui să ne comportăm foarte responsabil în legătură cu ceea ce va apărea în această rezoluție mâine și trebuie să evităm orice fel de presiuni nerealiste și dramatice asupra Republicii Macedonia. Vă mulțumesc. Acum aș dori să îi dau cuvântul reprezentantului Firom aici, domnul Calan. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați membrii Uh, și Comisia. Aș dori să mulțumesc uh, pen, pentru acest proiect de rezoluție care reflectă raportul de țară din 2015. Partide politice continuă eforturile de formare a guvernului, susținerea Parlamentului European și a celorlalte instituții este crucial crucială. Uh, Comisia a emis o declarație în timpul uh, weekendului. Este foarte important ca să se formeze un guvern, dar dincolo, dincolo de uh, formarea guvernului există și dialogurile care au facilitat acest acord între partidele politice. Aș menționa Um, procura, Procuratura Specială și că trebuie să îi se acorde condiții suficiente pentru a-și uh, efectua munca. În final, aș menționa recomandarea Comisiei, la care ați făcut referire mulți, mai mulți dintre dumneavoastră, că vom susține orice eforturi de a readuce statul pe calea europeană și ne vom angaja alături de autorități. Monitorizăm situația în continuare și uh, vom informa în mod frecvent Parlamentul în legătură cu evoluția situației. Vă mulțumesc. Mai dorește și altceva să intervină? Domnul raportor, domnul Weigel, aș dori doar să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au co- colaborat Uh, și au discutat în spirit de cooperare și încredere toate chestiunile dificile. Uh, aș dori să mulțumesc și secretariatului, domnului Peter Patai. Îmi pare rău că poate este ultima dată când cooperăm asupra unui raport. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule Weigel. Votul va avea loc mâine. Votăm de la 9 până la 10 uh, și un sfert. Votul pe acest raport va avea loc în, jur de, în jurul orei 9 și 20. Ajungem acum la raportul cu privire la Serbia și îmi asum o nouă poziție de raportor pentru Serbia și vă voi spune câteva cuvinte de uh, introducere. Am primit uh, peste 100 de amendamente. Am vizitat Belgradul în 27-28 ianuarie. Am avut reuniuni productive cu membrii guvernului, cu reprezentanții ai partidelor de opoziție cu societatea civilă, precum și o dezbatere cu ambasadorii statelor membre și cu șefii de delegații, șeful de delegație Michael Davenport. Majoritatea amendamentelor pe care le-ați depus pe drepturile minorităților, pe mm, statul de drept uh, și pe libertatea mass media. Am avut o reuniune foarte productivă cu raportorii de din umbră la Strasburg. Am convenit că acest raport să fie cât mai echilibrat posibil și în final am căzut de acord pe 18 compromisuri. Pe lângă anumite viziuni diferite anumite, asupra anumitor aspecte politice, cu toții credem că este foarte important să încurajăm Serbia să rămână pe calea aderării și să uh, îndemnăm către o îmbunătățire a anumitor domenii politice. Cu câteva ore în urmă uh, s-au deschis două capitole la conferința interguvernamentală de la Bruxelles și capitolul 26 a fost închis provizoriu. Deci, în momentul de față au fost deschise 8 capitole, din care 2, 25 și cel 26 au fost închise provizoriu. Consider decizia de astăzi ca un pas foarte important pe calea către aderare, o recunoaștere binevenită a progresului din ultimii cinci ani. Însă, noi, ca Parlament European, am uh, avut o poziție clară că pentru a trece la o deschidere, uh, a capitolelor 23 și 24 și a capitolului 35, dialogul cu Kosovo, uh, sunt toate necesare. În acest context este foarte important ca reformele să continue în urma alegerilor prezidențiale care vor avea loc în aprilie. Data exactă a acestor alegeri nu a fost încă anunțată. În aceste vremuri turbulente îndemn la uh, relații bune de vecinătate uh, în continuare. Cu câteva săptămâni în urmă, Comisia AFET a avut o dez- dezbatere productivă și fructoasă în legătură cu situația statelor din Balcanii Occidentali. Mulți dintre dumneavoastră și-au uh, exprimat îngrijorarea crescând în legătură cu stabilitatea regională trebuie să considerăm Balcanii Occidentali ca o prioritate strategică a Uniunii Europene. În acest context vreau să îl invit, o invit pe doamna înalt reprezentant, doamna Mogherini și pe domnul comisar Han la una dintre reuniunile noastre următoare la AFED. Uh, mi-a fost uh, sugerat acest lucru din uh, alte grupuri politice. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună și secretariatelor AFED și grupurilor politice, iar acum aștept cu nerăbdare întrebările și comentariile dumneavoastră. Iar acum îmi asum din nou rolul de președinte al Comisiei și acum da- îi dau cuvântul domnului Cucan, președintele delegației parlamentare. Mulțumesc, domnule președinte. Vă vorbesc uh, din două, vă vorbesc în, cali, în ambele calități ale dumneavoastră. Vă felicit dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ați pregătit un text bun și echilibrat al raportului de compromis. Vă, este bine că acest raport rămâne realist uh, optimist în mod realist. Trebuie să evaluăm evaluări, eh, evoluțiile Serbiei eh, trebuie să eh, subliniem compromisurile 6, 8, 9 și 14. Apreciez și apelul domnului Preda în uh, amendamentul 166 în legătură cu prezentarea uh, raportului Comisiei în Parlament. Mi se pare foarte important să dăm Parlamentului o șansă să fie implicat în aceste negocieri. Amendamentele bilaterale ar trebui să fie limitate cât mai mult și câteva uh, probleme legate de uh, Bosnia și Herțegovina au, au apărut în uh, uh raport. Sunt sigur că raportorii acestor amendamente au avut o intenție bună, însă uh, sunt foarte sceptic că acest amendament aparține în acest raport și în plus, uh, formularea este foarte vagă pentru că vorbește um, reforma constituțională fără să spună despre ce reformă constituțională e vorba. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, domnule Cucan. Acum ajungem la raportorii din umbră. Cred că îi pridrujujem najprej. Doamna Fayon, mulțumesc, um, domnule președinte. Și eu vreau să vă mulțumesc uh, pentru un text deosebit de echilibrat, pentru spiritul de cooperare de care ați dat uh, dovadă cu raportorii din umbră și vreau de asemenea să mă alătur antevorbitorului meu, domnul Cucan, care spunea că nu ar trebui să cerem anumite modificări ale Constituției, modificări ce ar putea să destabilizeze statul. Aș vrea să felicit Serbia, care a reușit să deschidă două noi capitole de negociere, 26 și 20, în special capitolul 20, care are de-a face cu antreprenoriatul. Acesta este unul esențial pentru mediul antreprenorial din uh, Serbia. Um, un stat în care IMM-urile au un rol deosebit de important de jucat și sper că acest proces de negociere va reuși să îmbunătățească situația de pe piețele din Serbia. Salut progresul înregistrat de Serbia până în momentul de față. Pro progresul acesta uh, trebuie să continue însă. Mă tem însă că în regiune există tendințe legate de generarea de tensiuni. În momentul acesta, rolul Uniunii Europene este esențial. Cer tuturor liderilor, atât celor din Serbia, cât și uh, celor din statele învecinate, să nu facă declarații populiste, declarații care ar putea adânci uh, diviziunile deja existente. Consider că regiunea are nevoie în momentul de față de o energie nouă, energie care va putea fi fundamentată de continuarea politicii de aderare. E important ca reformele specifice capitolelor 23 și 24 să fie puse în aplicare și avem nevoie de asemenea de o abordare constructivă în ceea ce privește capitolul 35, precum și în ceea ce privește dialogul continuu cu Kosovo. Bineînțeles, Balcanii de Vest reprezintă o prioritate esențială a comisiei noastre. Tocmai m-am întors din Kosovo, și cunosc foarte bine tensiunile existente aici, dar și tensiune, tensiunile existente în alte state care se intensifică. Doamna Mogherini și domnul Han ar trebui să se alăture acestei dezbateri. Mulțumim. Urmează acum domnul Tenac. Nu este în sală, atunci îi dăm cuvântul domnului Weigel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă felicit pentru calitatea acestui raport. Vreau, de asemenea, să vă felicit pentru uh, atitudinea potrivită de care dați dovadă în ceea ce privește sau pentru uh, garantarea unui uh, viitor echilibrat al Serbiei. Împărțiți bine textul între critici și laude. Eu sunt convins că între raportul precedent și raportul acesta, Serbia a înregistrat o serie de progrese. Astăzi mă voi limita la un subiect pe care îl consider esențial și anume uh, subiectul reprezentat de Serbia și uh, rolul său în ceea ce privește stabilitatea Balcanilor de vest. După cum bine ați spus la începutul intervenției dumneavoastră, zona aceasta a Europei se confruntă în continuare cu o serie de tensiuni între state. Aceste tensiuni trebuie să fie rezolvate Asta de dragul viitorului tuturor uh, statelor din această zonă. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru în momentul în care discutăm despre Serbia, dar și despre celelalte state din regiune. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că mi se pare contraproductivă apariția unor tendințe naționaliste din ce în ce mai puternice în acest stat, dar și în alte state din regiune. O serie de persoane au încercat să reinterpreteze o istorie care n-a fost uh, măridimoasă cu niciunul dintre statele din regiune. Mulțumim, urmează doamna Lunacek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze în numele domnului Șoltes, care este raportorul nostru din umbră pe Serbia. Domnia sa n-a putut veni astăzi, deci eu am preluat rolul său. Uh, vreau să vă mulțumesc, domnule raportor, dar și celorlaltor raportori din umbră pentru dezbaterile și negocierile încununate de succes și uh, vreau să vă mulțumesc, uh, vreau să vă mulțumesc pentru Uh, calitatea compromisurilor la care s-a ajuns. Vreau să vă mulțumesc și în numele domnului Scholtes, dar și în numele meu personal, pentru includerea multora, acceptarea multora dintre amendamentele uh, verzilor. Într-adevăr, uh, am și câteva comentarii uh, mai de uh, detaliu. Mi-ar plăcea să se afle câteva cuvinte aici Uh, cu privire la planul de gestiune a apelor. Uh, vom uh, vota mâine amendamentul nostru 325, care este absolut esențial, sau adoptarea acestuia este absolut esențială dacă e ca Serbia să adopte și să implementeze achiul comunitar în ceea ce privește această chestiune de mediu. Vă atrag de asemenea atenția asupra amendamentului 199. Acesta, datorită regulilor de procedură, va fi tratat ca amendament uh, oral. E o problemă pe care va trebui să o discutăm. Această procedură trebuie să fie discutată, dar altfel uh, sau în alt context. Oricum, avem acest uh, amendament oral mâine, în care spunem cât se poate declar că Serbia trebuie să-și alinieze politica de securitate și externă politicilor corespondente din Uniunea Europeană. Am văzut văzut că la ONU Serbia a fost unul dintre cele 26 de state care n-au sprijinit rezoluția privind Crimea. Ei, Um, situația aceasta este una problematică din punctul meu de vedere. Ar fi important ca politica aceasta externă a Serbiei să fie aliniată politicii externe a Uniunii Europene. Ce se va întâmpla dacă Serbia devine membru al UE și după aceea va bloca toate de- deciziile Uniunii Europene în ceea ce privește politica externă? Ar putea fi mari probleme ca urmare a acestui fapt. Deci sper că vom obține sprijinul dumneavoastră mâine. După aceea, în al treilea rând, vă atrag atenția asupra situației din aprilie, când uh, s-au uh, dărâmat o serie de clădiri din uh, Savamala, Eh, eu consider că cele petrecute atunci trebuie să fie în continuare anchetate. E important să vedem ce s-a întâmplat într-adevăr cu aceste proiecte imobiliare din eh, cartierul Savamala din eh, Belgrad. În ceea ce privește normalizarea relațiilor dintre Serbia și Kosovo, ei, Serbia trebuie să facă mai multe pentru această normalizare. Tocmai am primit un mesaj din partea unui cetățean austriac care săptămâna aceasta a început încercat să treacă granița din Kosovo spre Serbia, a fost nevoită să, așteaptă, să aștepte vreo patru ceasuri la graniță pentru a ajunge în Serbia. Până la urmă Um, a, fost nevoită să, să plătească o taxă unui uh, vameș pentru a putea ajunge la de, destinație. Așa ceva nu se poate, autoritățile trebuie să colaboreze între ele și aștept uh, discuția cu comisarul Han din martie. Mulțumim, următorul raportor din umbră este domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Anul 2016 a fost cu siguranță un an hotărător Uh, s-au deschis uh, capitolele 23 și 24 din rândul capitolelor de negociere. Dați-mi voie să vă Mulțumesc, domnule raportor, pentru tot ceea ce ați reușit să integrați în acest raport. Veniți uh, atât cu laude cât și cu critici constructive, ceea ce este bine. E important să există o voință politică din partea uh, Serbiei. Vedem uh, Există, din păcate, o serie de probleme în continuare. În Serbia, independența justiției nu e neapărat garantată și, de asemenea, Um, combaterea corupției mai are um, multe, mulți pași de întreprins pe viitor. După aceea, relația dintre Serbia și statele vecine, într-adevăr, trebuie să atragem atenția asupra Uh, tuturor uh, incidentelor uh, ce s-au petrecut. Spre exemplu, incidentul cu trenul. Dacă pe un tren stă scris că Kosovo aparține Serbiei, ei, știm bine ce fel de tensiune ar putea fi, fi încurajate de genul acesta de mesaje. E important ca relațiile dintre Kosovo și Serbia să fie normalizate. Și mai este un punct, sărbătoarea din 9 ianuarie uh, un, un subiect uh, spinos, de asemenea relațiile cu Bosnia-Herzegovina nu sunt nici ele neapărat uh, unele normale. Deci vedem că există o mulțime de responsabilități care trebuie să fie asumate, iar rolul nostru este acela de a face presiune asupra tuturor celor implicați. În ceea ce privește compromisul 6, se folosește teza regrettable, regretabil, se vorbește aici despre legătura dintre Serbia și Rusia, dar să nu uităm că există o relație istorică între cele două state, o relație ce există de sute și sute de ani. va exista în continuare o relație strânsă între cele două state și tocmai această relație ar trebui să fie folosită de către noi pentru a îmbunătăți uh, calitatea dialogului pe care îl purtăm în momentul de față cu Rusia. Mulțumim, trei vorbitori au mai rămas. Începe doamna Șuița. Vă mulțumesc. Salut raportul și amendamentele de compromis. Dați-mi voie să-i mulțumesc raportorului. E clar că raportorul prezintă într-o manieră echilibrată și realistă situația din Serbia. Criticile mi se par mai degrabă un fel de impuls pe care încercăm uh, să-l dăm Serbiei uh, pe calea sa europeană. Însă e drept că politica externă a Serbiei trebuie să se alinieze politicii uh, Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să insistăm asupra necesității purtării unui dialog în adevăratul sens al cuvântului între Serbia și Kosovo, Uh, Serbia trebuie să-și asume uh, responsabilitățile care îi revin și, în al treilea rând, relațiile bilaterale, chiar dacă spuneam că această temă va fi uh, rezolvată pe plan bilateral, ei bine, uh, există în continuare probleme sau dezbateri existente sau pe tema frontierelor, uh, pe tema persoanelor dispărute, teme care trebuie să fie rezolvate printr-o asumare ale responsabilității de către Serbia. Nu ar trebui să cădem în uh, capcana lenii, lenevelii. Trebuie să fim în continuare foarte activi în uh, Balcanii de Vest dacă e ca această zonă să fie într-adevăr stabilă. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim. Urmează domnul Pițula. Vă mulțumesc, domnule McAllister. Și eu vreau să laud uh, acest raport. Docum documentul este cu atât mai bun cu cât a beneficiat de o serie de amendamente de cea mai bună calitate. Cadrul legal existent în Serbia trebuie să fie acum pus în aplicare, trebuie să fie confirmat prin punerea în aplicare. Uh, în, uh, s-au deschis noi uh, capitole de negociere. În, raportul acesta vorbim și despre um, capitolele neîncheiate din, anul, uh, din anii trecuți. În continuare trebuie să se facă reforme în ceea ce privește mass media, independenței ei, combaterii corupției, principiului statului de drept, Uh, programul pentru minorități uh, care a fost uh, adoptat de curând. Trebuie să se facă mai mult în ceea ce privește colaborarea dintre Serbia și Tribunalul de la Haga, alinierea politicii externe ale Serbiei, a Serbiei la politica Uh, externă a Uniunii Europene, uh, relațiile cu Kosovo, Bosnia, Herzegovina, etc. E important ca relațiile dintre Serbia și statele din vecinătate să se îmbunătățească. Asta dacă e ca dezbaterile trecutului, trecutului să devină într-adevăr de domeniul trecutului. Mulțumim de asemenea. Urmează domnul Fleckenstein. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Faion a spus uh, că suntem foarte încântați de raport și de amendamente. Mm, cinci uh, comentarii vreau eu să fac. În primul și în primul rând, serbii, uh, sârbii trebuie să știe că le suntem în continuare recunoscători pentru ajutorul pe care ne furnizează în ceea ce privește gestionarea problemei refugiaților. Acest, această asistență nu este de la sine înțeles și sârbii se, sârbii se achită mm, cu bine de această responsabilitate pe care și-a asumat-o. În al doilea rând, Serbia are un rol esențial pentru stabilitatea din regiune, procesul de la Berlin și, de asemenea, relația cu Albania sunt grăitoare în acest sens. În al treilea rând, dorim să ne implicăm în găsirea unei soluții pentru problema existentă în ceea ce privește Republica Serbska. Sârbska. În al patrulea rând, ne dorim ca Serbia să continue a depune eforturi uh, în ceea ce privește uh, dialogul cu Priștina. Uh, incidente precum cel cu trenul nu trebuie să mai existe pe viitor, dar în același timp trebuie să le arătăm celor de la Belgrad că nu suntem, uh, nu avem pretenții unilaterale, uh, suntem niște arbitri echitabili, ținem cont de ceea ce fac ambele părți. Și în al patrulea, în, în uh, al cincilea rând, în nume personal, vreau să vă spun că alegerile uh, Um, libere într-un stat sunt absolut esențiale, nu trebuie să ne jucăm, niciunii dintre noi nu trebuie să ne jucăm cu uh, acest uh, principiu doar de dragul de a avea mai mulți uh, reprezentații în Parlament. Vă mulțumim, domnule Fleckenstein. Acum permiteți-mi să-i dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul McCreedis, dacă este în sală. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, așa cum am spus pe 9 ianuarie, la prima dumneavoastră de dezbatere, Comisia Europeană împărtășește evaluarea dumneavoastră. De asemenea, Comisia vrea să încurajeze în continuare Serbia pe calea sa europeană. Împreună cu dumneavoastră, domnule raportor, Comisia Europeană salută progresele uh, înregistrate de Serbia în ceea ce privește reformele economice și sociale și în ceea ce privește rolul Serbiei uh, în contextul stabilității din regiune. De asemenea, apreciem eforturile depuse de Serbia în ceea ce privește gestionarea crizei uh, refugiaților perspectiva europeană a Serbiei este una reală. Acum avem opt uh, capitole uh, deschise și două închise în urma celor stabilite de astăzi. E important uh, ca pe viitor uh, Uh, uh, Serbia să implementeze noi reforme în ceea ce privește garantarea principiului statului de drept, combaterea corupției, combaterea criminalității uh, organizate, combaterea discriminării de orice fel sunt absolut esențiale. De asemenea, normalizarea relațiilor dintre Serbia și Kosovo este esențială. În ceea ce privește politica externă și de securitate, așteptăm o aliniere a Serbiei la desideratele europene. E important ca în momentul de față să putem genera stimulentele necesare care să garanteze o deschidere a unor noi capitole de, capitole de negociere cu Serbia în următoarele luni. Comisia s-a pregătit pentru asta, a depus eforturile prealabile necesare și uh, va oferi uh, și în continuare asistența tehnică și de consultanță uh, de care Serbia are nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule McCreedis, doamnelor și domnilor. Mai întâi de toate aș vrea să-i urez bun venit ambasadorului uh, Serbiei la Uniunea Europeană. Vreau de asemenea să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Aștept cu nerăbdare votul de mâine. Domnul Cucan a făcut uh, o remarcă pe care aș vrea să o comentez. În ceea ce privește cele spuse de tine, uh, Dăm voie să-ți spun că e important ca șeful de delegație din uh, Belgrad să aibă posibilitatea de a prezenta raportul Comisiei în uh, fața Parlamentului Euro- uh, Sârb am uh, transmis o scrisoare în acest sens președintei Parlamentului uh, din Serbia. Sper că această solicitare va fi aprobată și sperăm că domnul Davenport nu va fi întrerupt din nou de către extremiști odată ce se va afla în fața Parlamentului sârb. Trecem acum uh, la punctul 8 de pe ordinea de zi, este vorba despre raportul pe 2016 al Comisiei Europene în ceea ce privește Kosovo. Kosovo. Îi dăm imediat cuvântul doamnei Lunacek. First start by Aș dori să încep uh, prin a mulțumi raporturilor din umbră pentru o cooperare foarte bună. Am avut 293 de amendamente înaintate la acest raport, uh, mai puțin decât pentru Serbia și Macedonia, și ne-am pus de acord asupra unui număr de 18 amendamente de compromis. Am avut o cooperare foarte bună cu toți raportorii din umbră. Pentru asta vă mulțumesc. Aș dori să urez bun venit și ambasadorului Kosovo, care acum este în sala de noi. În raport, firește, am menționat câteva dintre aspectele care s-au uh, întâmplat în ultimul an. De exemplu, acordul de stabilizare și asociere, s-au făcut niște progrese, apoi uh, acordul cadru cu privire la participarea Kosovo în programele Uniunii Europene, care încă mai trebuie finalizate, dar uh, oricum uh, acum Kosovo trebuie să facă pașii înainte pentru a prezenta programele la care uh, vrea să ia parte. Uh, deci s-au făcut progrese. Apoi s-au făcut uh, progrese și în ceea ce privește lupta cu crimă organizată și corupția, care este una dintre cele două condiții finale pentru ca Comisia să dea undă verde procesul de liberalizare a vizelor. Un alt aspect uh, important uh, în legătură cu care am primit vești astăzi și pentru asta voi înainta un amendament oral mâine dimineață este faptul că Bangladesh a recunoscut uh, Kosovo. Deci doar nu mai avem 113 state care au făcut asta, ci 114, tot mai multe state, deci recunosc Kosovo. Apoi, uh, mai există anumite aspecte pe care nu le criticăm atunci când uh, solicităm recunoaștere în uh, raport. Solicităm și celor cinci state din Europeană care nu recunosc încă Kosovo să o facă, pentru că asta ar fi benefic pentru toată regiunea ar presupune de altfel și o mai bună stabilitate pentru regiune, pentru că uh, e clar că statutul este irreversibil, nu este cale de întors și toată lumea trebuie să fie pragmatică în legătură cu asta. De asemenea, cei care nu recunosc Kosovo, dar care cooperează foarte bine la nivelul programelor, uh, uh, care primesc sau lansează invitații, să se miște înspre o recunoaștere. Sperăm că se vor, vor uh, înregistra aici progrese anul viitor. Apoi, uh, în ce privește aspectele uh, pe care le criticăm, e bine, e un aspect aici care a fost menționat în legătură cu relația cu Serbia. E bine, criticăm chestiunea comerțului înspre Uh, chestiunea uh, trenului dinspre Serbia spre uh, Kosovo, însă e clar că aici trebuie să recunoaștem faptul că nu a existat o provocare. Apoi, în ceea ce privește jurisdicția internațională și ceea ce se întâmplă cu cei care au luptat împotriva lui Milosevic în forma, uh, în fosta uh, Iugoslavie, ei bine, credem că această lege ar trebui uh, pur și simplu abrogată, să nu mai fie astfel în vigoare. E important uh, ca Kosovo să fie parte a Interpol și Europol. Ar fi un lucru um, foarte bun pentru că atunci Kosovo și-ar putea susține uh, cazul în aceste două organizații. Același lucru este valabil și pentru lupta cu terorismul, dacă e să luăm lucrurile așa cum uh, trebuie, în serios. Apoi, în ceea ce privește dialogul ca atare, e bine, implementarea încă um, e deficitară de ambele părți. Există o asociere a municipalităților sârbești uh, în legătură cu care um, se poziționează Kosovo. Trebuie spus uh, că nu există o liberă circulație uh, a oamenilor pentru că încă există blocaje. Apoi, anumite acorduri precum cele energetice nu au fost implementate, cele cu Serbia. Serbia blochează cablul care transmite electricitate dinspre Albania spre Kosovo Kosovo nu poate încă închide uh, centrala uh, electrică care afectează sănătatea uh, celor din Priștină din această cauză. Apoi, în ce privește chestiunile restante în Parlamentul Serbiei, noi sperăm că adunarea națională a Kosovo va ratifica ultimele acorduri cu Serbia, pentru că Astfel, uh, Consiliul și Comisia se vor pune de acord să elibereze de vize uh, cetățenii kosovari pentru Uniunea Europeană. Noi sperăm ca asta să se petreacă cât se poate de uh, repede. Apoi, în ceea ce privește Sârca lista, sperăm că parlamentarii sârbi se vor întoarce, pentru că atunci legea cu privire la religii poate fi votată, o lege care în acest moment este și ea blocată. Apoi aș dori să mai adaug un ultim aspect și anume că în raport cerem uh, uh membrilor surscalist List, uh, care sunt parte a adunării naționale, să acționeze ca și uh, uh cetățeni kosovari și să nu tot uh, întrebe înapoi în Serbia, cum ar trebui să procedeze. Apoi, în ceea ce privește energia în Kosovo, în 2017, Kosovo va găzdui tratatul uh, energetic internațional și de aceea uh, ne dorim ca sectorul energetic uh, din Kosovo să fie mai durabil. Cam atât am avut de zis și aștept să văd ce au de spus raportorii din umbră și colegii. Mulțumim, doamnă Lunacek. Acum dau cuvântul președintelui delegației pentru relațiile uh, cu Bosnia-Herzegovina și Kosovo, domnul Pițula, care înțeleg că va vorbi și uh, pentru domnul Panțeri, care este raportor din umbră. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele domnului Panțeri aș dori mai întâi să o felicit pe colega noastră, doamna Cer, pentru cooperarea excelentă în elaborarea acestui raport. Însă grupul SND uh, are anumite îngrijorări în legătură cu acest document. Eh, există o polarizare persistentă a peisajului eh, politic. De asemenea, trebuie să existe anumite compromisuri la nivel de regiune care ar putea facilita eh, accesul țării pe calea spre integrare europeană. Liberalizarea vizelor este un pas important pentru integrarea europeană, însă suntem preocupați de blocajele existente acum în ceea ce privește ratificarea acordului de demarcare cu Muntenegru. Este foarte clar că liberalizarea vizelor poate fi oferită doar după după ce Kosovo și-a îndeplinit toate criteriile, uh, chiar și cele legate de uh, condamnările de la nivel înalt pentru corupție și crimă organizată. Până în ceea ce privește asocierea municipalităților uh, sârbești, este important ca Kosovo să respecte acordul la care s-a ajuns în urma dialogului facilitat de Uniunea Europeană și în conformitate cu o decizie a Curții Constituționale din Kosovo. Există structuri paralele care continuă să funcționeze, structuri paralele sârbești, ori asta creează confuzie. Vrem să completăm uh, textul în ceea ce privește lupta cu corupția, cu crima organizată, care au nevoie de o cooperare eficientă și mai uh, uh, bună între instituții. De asemenea, cazurile de corupție trebuie investigate și cei vinovați puși sub acuzare. De asemenea, trebuie combătut uh, extremismul uh, violent și radicalizarea, trebuie promovată toleranța și dialogul. Apoi, uh, reformele sociale și structurale sunt importante și e nevoie să existe un accent politic mai mare care să fie pus pe cooperare dintre partidele politice pentru a ajunge la reformele atât de necesare. Nevoia de a lupta cu șomajul, mai ales în rândul tinerilor, în baza unei evaluări a provocărilor este absolut uh, uh, esențial. E nevoie să se susțină și școlile pe perioada de tranziție și e nevoie de mai multă instruire. Uh, îmbunătățirea condițiilor pe piața uh, muncii, um, consolidarea dreptului muncii și a poziției inspectoratelor uh, din domeniul muncii uh, sunt chestiuni esențiale pentru a ne asigura că legislația din domeniul muncii este bine aplicată și că se evită discriminarea la angajare și la locul de muncă. Mulțumesc. Domnul Kenem, din partea PPE. Mulțumesc. Coleg colegul nostru Actactuson m-a rugat să vorbesc în numele său pentru că nu a putut să fie alături de noi în această seară, din păcate. El ar dori să felicite raportoarea pe doamna Cec pentru negocierile constructive și pentru faptul că a, a rafinat textul unor dintre amendamentele PPE. PPE susține în totalitate formulările de la compromisul 4 și anume că ar fi bine pentru normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia dacă statele membre uh, care încă n-au recunoscut Kosovo ar face-o. Însă Kosovo trebuie să respecte deciziile suverane. La compromisul 5, care vizează corupția, PPU salută faptul că formularea noastră în legătură cu nevoia de a extinde folosirea instrumentelor care s-au dovedit a fi eficiente în această luptă, a fost luată în calcul. Apoi, la compromisul 16, colegul nostru Adactuson consideră că uh, echilibrul raportului uh, a fost uh, îmbunătățit uh, mult susținându-se um, nevoia de a face anumite reforme pe um, piața economică. La compromisul 17 a fost um, uh, incluse și uh, anumite aspecte legate de libertatea de expresie care ne interesează. Noi credem că raportul astfel este echilibrat uh, și PP îl poate susține. Mulțumim. Mulțumim. Domnul Radoș pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În numele doamnei Waldmans, aș dori să mulțumesc doamnei Luna Cec pentru munca sa și celorlalți raportori din umbră pentru cooperare. În general, ale este mulțumit de uh, amendamentele de compromis, le consideră uh, echilibrate. Pe de altă parte, ne-am dorit să subliniem uh, importanța uh, de a sublinia faptul că Kosovo este o țară sigură. Asta pentru a garanta uh, implementarea planului legat de liberalizarea uh, vizelor. Avem un amendament oral la alineatul 7 uh, care spune că Kosovo poate fi numită țară de origine sigură, ar putea apărea așadar pe lista cu țările de origine sigură, un fapt care ne-ar putea ajuta în lupta cu migrația ilegală. Și asta ar putea permite Kosovo să se dezvolte uh, bine și de acum înainte. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Castaldo nu este în sală. Atunci mai avem un singur vorbitor pe listă. Doamna Șuița. Mulțumesc mult, David. Mai întâi, felicitări uh, doamnei uh, Lunacek pentru acest raport foarte bun. Mai întâi câteva aspecte pozitive, compromisurile sunt bune, echilibrate, apoi acordul de stabilizare și asociere este în vigoare, ori acesta este un fapt pozitiv. Sunt de acord uh, că Kosovo a făcut multe reforme legislative în ceea ce privește statul de drept, dar acum există anumite probleme, iar uh, astea țin de o punere în aplicare concretă și eficientă a acestor legi. Uh, trebuie să existe o înmulțire a numărului anchetelor și punerilor sub acuzare în cazurile de corupție și uh, în acest context, uh, uh, credem că ar trebui accelerate uh, eforturile, apoi în ceea ce privește administrația publică s-a făcut reforme, la fel și în ceea ce privește sectorul judiciar, lupta cu corupția și în ceea ce privește statutul de economie de piață funcțională. Sperăm că se va ratifica acordul de frontieră cu Muntenegru, pentru că acesta este principalul obstacol uh, Um, în calea liberalizării vizelor. Eu cred că acesta este un impuls bun pentru Kosovo, pentru administrația kosovară, uh, de a se ocupa de chestiunile europene. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Șuiță. Reprezentantul Comisiei, domnul Măcridis. Nu e dânsul cel responsabil? A, domnul Calum. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, doamne raportor Luna Cec și uh, stimaților eurodeputați. Noi împărtășim avalarea noastră legată de um, faptele care se regăsesc în uh, raportul anual, uh, ceea ce am cuprins noi în raport uh, anul trecut. Această instituție și Comisia continuă să împărtășească aceeași perspectivă în ceea ce privește viitorul european al Kosovo. De asemenea, suntem de acord cu diversele comentarii care au fost făcute în ceea ce privește progresele mai ales de anul trecut, dar și în legătură cu provocările pentru anul uh, acesta, 2017, când uh, vor trebui luate niște decizii uh, importante. Ați menționat deja aici, în contextul liberalizării vizelor, care sunt cerințele dialogului. Încurajăm faptul că a existat o revigorare a acestui proces de dialog în ultimele săptămâni prin uh, acțiunile um, în alte reprezentante, doamna Mogherini. În ce privește reformele socioeconomice, uh, suntem de acord că prioritatea pentru Comisie va fi să ofere asistență Kosovo pentru implementarea acordului de stabilizare și asociere. În acest context, uh, agenda de reforme uh, aprobată la nivel uh, european uh, este o foaie de parcurs pentru rezultatele concrete care pot fi obținute, iar Uniunea Europeană va continua să își ofere sprijinul. Kosovo, de asemenea, este gata să folosească tot potențialul pe care îl oferă acest acord. Astăzi s-a discutat și despre liberalizarea vizelor și dați-mi voie să subliniez că nu putem subestima importanța acestei chestiuni pentru kosovari. Se fac progrese în ceea ce privește lupta împotriva corupției și uh, crime organizate și uh, în ceea ce privește acordul de demarcare a frontierei, uh, Uh, este important uh, ca acest acord să fie ratificat cât se poate de uh, repede. Este important și să ne respectăm angajamentele. Comisia rămâne ferm angajată în promovarea agendei europene a Kosovo. Vom folosi toate instrumentele disponibile, inclusiv finanțarea europeană, pentru a susține Kosovo și instituțiile sale pentru a ajunge la punctele dorite de noi în ceea ce privește eficiența energetică, să spunem. Vom continua să monitorizăm analizăm situația și vom reveni pentru a vă raporta cum stau lucrurile de fiecare dată când acest lucru va fi necesar. Mulțumim. Doamnă Lunacek, doriți să comentați în legătură cu cele auzite? Mulțumesc, domnule președinte. Doar niște comentarii finale subcinte. Încă o dată mulțumesc uh, tuturor. Mulțumesc pentru buna cooperare și, de asemenea, pentru aspectele aduse în discuție, aspecte care se regăsesc în uh, raport. Am un comentariu adresat domnului Radoș. Uh, da, la amendamentul 103, în ceea ce privește țara de origine sigură, ne-am pus de acord la reuniunea raportorului din să avem un vot uh, suplimentar pentru acest uh, subiect. Acest vot a fost înaintat. Vă sugerez uh, ca mâine să înaintați un amendament oral la compromisul acesta. Ne-am pus de acord cu secretariatul asupra acestei căi de urmat. Și sperăm că vom avea un vot până mâine. Mulțumim. Stimați colegi, Vremea Balcanilor în această după-amiază s-a încheiat. Uh, suntem uh, unde ar trebui să fim cu ordinea de zi și ajungem la punctul 9 de pe ordinea de zi și anume schimb de opinii în legătură cu uh, situația din Venezuela cu domnul Adriano Cutzinreiter. Este deja aici? Unde? He's outside. Could somebody please ask him to come inside? Poate să-l invite cineva să intre, vă rog? Right, dear colleagues, it's exactly half past five. We come to... Stimați colegi, este exact 5 și jumătate. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Vă rog, cei care sunt invitați aici sau colegi, consilieri care nu sunt 100% interesați de acest punct să părăsească sala sau să se așeze cel puțin Mulțumim acum domnului Adrianus Kutzenreuten, cetățean olandez, care este șef de divizie pentru America de Sud pentru CIAE, la CIAE. Această zonă și Caraibele devin din ce în ce mai relevante. Astăzi, la uh, în reuniunea noastră avem un schimb de opinii în legătură cu Venezuela. Venezuela a fost uh, în uh, tulburări de câțiva ani și, din păcate, perspectivele nu se îmbunătățesc sau chiar se înrăutățesc. După cum știți, noi, ca Parlament European, ne-am exprimat uh, în numeroase rezoluții îngrijorări grave în legătură cu situația legate de democrație, drepturile omului și situația din țară. Detenția nediscriminată a oponenților politici se agravează. Tocmai s-a condamnat la 40 de ani eh, liderul opoziției, Leopoldo Lopez, ceea ce este foarte îngrijorător. Acest guvern a intrat într-un blocaj și perspectivele unei noi înțelegeri devin din ce în ce mai îndepărtate Există un conflict uh, cu opoziția și acest lucru duce la arestarea oponenților politici. Deci situația politică uh, situația economică s-a înrăutățit și ea, uh, inflația și lipsurile cauzează o criză umanitară gravă. Deci ne îngrijorează foarte mult situația din Venezuela. Am dorit să vă ascultăm pe dumneavoastră, domnul Cuțin Reuter. Uh, poate să ne dați soluții pentru a rezolva acest uh, această situație. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun că la Serviciul European de Acțiuni Externe nu suntem magicieni, deci găsirea unei soluții astăzi va fi destul de dificil. Tot ceea ce ați spus este într-adevăr ceea ce constatăm și situația cu care ne confruntăm. Asistăm la o mare polarizare între guvern pe de o parte și pe de altă parte opoziția unită care deține o majoritate în adunarea parlamentară, guvernul a reușit să marginalizeze rolul acestei adunări parlamentare în țară, din, însă până la urmă oamenii au votat aceste partide, le-au dat o mare majoritate și acest lucru nu se reflectă în guvernare, ceea ce este foarte îngrijorător. Am văzut de multe ori că oamenii au ieșit în stradă. În septembrie anul trecut uh, au avut loc foarte multe demonstrații. Uh, conform unor calcule, chiar un milion de demonstranți care au ieșit uh, împotriva guvernului. Deci țara este foarte polarizată Însă suferința în urma condițiilor economice și sociale și nivel, nivelul înalt de violență, în consecință, sunt foarte acute și foarte prezente. Este o îngrijorare pentru noi toți eh, și pentru restul regiunii precum și pentru politicienii din opoziție din Venezuela. Există peste 600 de mii de cetățeni în Venezuela care au pașapoarte uh, uh, ale um, Uniunii Europene, în special din Spania, Portugalia și Italia, dar și din alte uh, state membre. Ceea ce este destul de îngrijorător. Emigrarea uh, crește, mulți uh, părăsesc țara, mulți au, 50 uh, de mii au ajuns în Brazilia, însă mulți au ajuns și în Uniunea Europeană, nu putem să-i recunoaștem ca atare pentru că dețin deja pașapoarte ale Uniunii Europene avem așadar posibilitate, au așa posib, au posibilitate de a-și crea un viitor. Toate aceste lucruri sunt foarte importante și trendul nu se îmbunătățește. Criza economică se explică prin uh, scăderea prețului petrolului și din atitudinea economică a guvernului. Peste 90% din veniturile din export depind de petrol, deci înjumătățirea prețului petrolului a Uh, dus la scăderea sectorului public și, în plus, au existat o serie de uh, măsuri economice ale guvernului care nu au avut niciun efect pozitiv și chiar au uh, înrăutățit situația, întărind contrabanda cu Columbia, de exemplu, pentru că statul nu este, nu favorizează prezența bunurilor pe piață în Venezuela. Avem informații din partea universităților în legătură cu uh, situația de sănătate. Peste 60 de mii de oameni nu mai au acces la medicamentele de care au nevoie. Uh, bătrânii și copiii suferă în special. Uh, copiii mor din lipsa accesului la medicamente uh, observăm toate acestea Însă uh, sperăm și că forțele de guvern și de opoziție vor să rezolve această situație. Cum putem să fim un partener în această relație cu Venezuela? Venezuela are o relație cu Uniunea Europeană pozitivă de mulți ani. Are un rol pe care l-am susținut în ceea ce privește eforturile de integrare. Mm, mm, examinăm și uh, politici sociale care sunt pozitive și care au, uh, avut efectul opus. Așadar, ce putem face noi ca Uniunea Europeană? În iulie, ministrul de afaceri externe a făcut o serie de recomandări în legătură cu susținerea dialogului între guvern și liderele de opoziție, nominalizările UNASUR, precum și implicarea Vaticanului. Însă toate aceste lucruri s-au blocat în decembrie anul trecut și nu a, s-a reluat dialogul până acum. Doamna Mogherini este acum la Roma și discută cu Vaticanul, cu Papa, ă, ridică și această problemă, însă este o perspectivă în legătură cu succesul dialogului între forțele uh, Uh, și felul în care Uniunea Europeană poate să aibă un loc, uh, un rol constructiv. Sperăm că vom primi vești bune din această direcție. Însă ne uităm și la ceilalți parteneri din regiune, Brazilia, Columbia, nici acești parteneri nu au înregistrat succes. Însă poate există și alți parteneri care să poată interveni și să fie acceptați de către ambele părți. Acestea sunt câteva dintre uh, poziția noastră poziția noastră pentru a consolida dialogul între părțile care și-o doresc. Dorim ca guvernul să respecte Constituția, să respecte drepturile omului de bază și fundamentale, libertatea de exprimare, libertatea de asociere și uh, libertatea politică în general. Câteodată avem și uh, dubii. Am făcut câteva declarații în ultimii 2-3 ani în legătură cu tratamentul oponenților care au fost arestați și câteodată au ajuns în închisoare cu fiind tratați în condiții care nu reflectau condițiile minime de transparență și de corectitudine. Noi vom continua să asistăm asupra acestui lucru și este foarte important pentru noi să asigurăm să ne asigurăm că vom avea un guvern ales democratic, însă orice guvern va trebui să respecte și principiile democrației și principiile de bază ale drepturilor omului. În ceea ce privește cooperarea, bineînțeles că există o serie de state uh, care pot să se bucure de cooperare bilaterală Deci, de câțiva ani nu a existat o cooperare bilaterală. Venezuela participă în anumite programe regionale care sunt legate de schimbarea climatică, de probleme de securitate la nivel regional și mm, apreciem foarte mult participarea autorităților din Venezuela. Sperăm că vom putea găsi modalități suplimentare de cooperare. Avem și cooperare în linii tematice de cooperare. cu organizațiile societății civile care au obiective în domeniul dezvoltării sociale Însă există și preocupări globale, cum ar fi reîmpădurirea, de exemplu. Însă acestea sunt proiecte mici, valoarea lor totală este nu mai mult de 6 milioane de euro, ceea ce nu reprezintă o sumă foarte mare. Ne vom uh, gândi și la alte forme de cooperare în domeniul umanitar, de exemplu. Din păcate, guvernul nu este foarte pozitiv în uh, Uh, acceptarea anumitor forme de ajutor umanitar. Avem o serie de um, necesități stringente, în special medicamentele pentru bătrâni și copii, însă vrem să avem o relație acum cu guvernul uh, în care să discutăm în termeni mai deschiși uh, și poate să putem interveni uh, în uh, uh, pentru a elimina efectele cele mai grave din anumite regiuni. Există însă o polarizare politică fără soluție, principiile democratice nu sunt aplicate, dialogul este blocat și este foarte dificil de uh, reluat și până și cooperarea este dificilă. Noi suntem deschiși tuturor uh, părților, atât guvernului cât și partidelor politice, pentru a vedea cum putem să intervenim. Aceasta este politica noastră și uh, sperăm că vom putea să realizăm uh, o schimbare în acest stat. Și rolul pe care îl poate avea Venezuela în uh, regiune este foarte important, precum și la nivel global. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Kutzenreuter. And now we... Vă mulțumim, domnule Kutzenreuter. Acum putem trece la dezbatere. Patru colegi s-au înscris la cuvânt. Între timp sunt șase. Vă rog să-mi atrageți atenția dacă doriți să interveniți. Domnul Milan Mon este primul. Lamentablemente. Vă mulțumesc foarte pe scurt, pentru că, din păcate, trebuie să mă duc la Comisia pentru Pescuit, unde trebuie să intervin. Împărtășesc îngrijorarea reprezentantului SAE în legătură cu uh, situația din Venezuela. Deja asistăm și suntem îngrijorați de un număr de ani. Acest stat a fost uh, supus un, unui, uh, unei derive autoritare din ce în ce mai accentuate. Nu există niciun dialog constructiv cu opoziția, din contră, uh, opoziția este înăbușită și încercările de mediere nu au avut niciun rezultat concret. Până acum nu am asistat la rezultate concrete pozitive. Uh, se subminează rolul adunării naționale și situația drepturilor omului, ați menționat-o și dumneavoastră, este înrăutățită în general și în concret pentru mai mult de 100 de dizidenți care sunt uh, deținuți și este surprinzător. În aceste zile se împlinesc uh, trei ani de la încarcerarea domnului Lopez, însă mai sunt și mulți alții. avem nevoie de, un, de un, angajament mai tangibil și mai vizibil al SAE și al altei reprezentante. Cred că avem nevoie ca vocea Europei să fie auzită mai uh, pregnant. Vrem ca Uniunea Europeană ca atare să vorbească nu doar un stat sau altul. Să solicite ca drepturile adunării naționale și ale instituțiilor democratice să fie respectate și să se demareze un dialog serios și autentic pentru a avea loc alegeri în curând și pentru a se asculta uh, vocea poporului și să nu se uh, nege rezultatele alegerilor din partea domnului Maduro. Trebuie să luăm taurul de Uh, coarne și să ne implicăm mai mult. Știu că, înțeleg că doamna Magrini este uh, la Vatican, însă putem să vorbim uh, și la Caracas, pentru că mai degrabă acolo sunt interlocutorii noștri, nu la Vatican. Eu cred că trebuie să mergem la fața locului, să discutăm cu președintele și cu anumite puteri, puteri regionale care pot să susțină eforturile. Avem nevoie de o participare mai activă, așadar ASEAE și a înaltei reprezentant. Thank you, Mr. Milan Mon. We now have... Mulțumim, domnule Milan Mon. Opt colegi ar dori să intervină la rândul lor, chiar nouă. Dacă respectați timpul de 2-3 minute, am putea avea suficiente minute la dispoziție și pentru invitatul nostru. Urmează domnul Asis. Obrigado, Sr. Presidente. <coughs> Queria começar por saudar a exposição que foi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc domnului Kreuzenreuter pentru prezentarea sa foarte obiectivă, foarte clară, care arată clar ce se întâmplă în Venezuela, în Venezuela în momentul de față. Situația politică, situația economică s-au degradat în ultima perioadă acolo. Situația umanitară devine din ce în ce mai pregnantă. S-au făcut acum uh, o serie de încercări de uh, Uh, rezolvare a dramei de acolo. Din păcate însă putem să ne dăm seama încă de pe acum că efortul întreprins de Papa pentru sprijinirea dialogului s-a dovedit a fi unul van. Mai mult decât atât, uh, cardinalul, un cardinal de la Roma sau de la Vatican, îmi cer scuze, a făcut o serie de declarații uh, foarte dure la adresa conducerii din Venezuela care nu s-ar fi asigurat că deținuții politici au fost eliberați, care nu a făcut nimic pentru a asigura accesul la medicamente sau uh, alimente, etc. Deci, iată, uh, Vaticanul spune că guvernul din uh, Venezuela n-a făcut pași în direcția dialogului și normalizării situației. După mai există o mulțime de alte probleme foarte spinoase. Un judecător foarte controversat a fost numit uh, la Curtea Constituțională. Este vorba, iată, de o persoană care a fost deja încarcerată și care a confirmat până la urmă sentința pronunțată în cazul domnului Lopez. o serie de persoane din Italia, Spania, Portugalia se află acum în, în, închiși în închisorile din Venezuela fără a exista vreo explicație în acest sens din partea guvernului. Deci trebuie să facem mai multe în acest sens. Consiliul de Miniștri trebuie să vină cu o poziție cât se poate de clară pe marginea acestui subiect. În calitate de membru al Parlamentului European și în calitatea mea de cetățean al unui stat, membru al Uniunii Europene, care ai cărui cetățeni, unii dintre ei, sunt închiși în uh, închisorile din Venezuela, deci în calitățile mele le voi, îi voi trimite ministrului de externe uh, Uh, din Venezuela o scrisoare în care voi cere o reacție cu privire la resortisanții europeni uh, închiși acolo. Dar avem nevoie și de un glas european. Urmează, mulțumim, doamna Weber, în numele grupului ALDE. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc invitatului nostru pentru prezentarea sa, care a acoperit până la urmă sau a cuprins uh, până la urmă toate subiectele sensibile pe care le cunoaștem în ceea ce privește Venezuela. De luni și luni de zile tot întreb ce anume putem face pentru a îmbunătăți situația de acolo, pentru a ajuta Venezuela să meargă înainte, să treacă de această dramă. Sinceră să fiu, mi-am pierdut încrederea în schimbare. De ce? Pentru că îmi dau seama că toate ofertele noastre de asistență, de oricare gen ar fi fost ea, a fost uh, refuzată de către autoritățile venezuelene. Ne-am întâlnit de curând cu secretarul general al Organizației Statelor uh, din America Latină și uh, domnia sa a fost de asemenea foarte critic în ceea ce privește pro, subiectul continuării dialogului. Pentru că, iată, faptul că am tot luptat pentru continuarea dialogului a fost interpretat de către autoritățile din Venezuela ca fiind până la urmă o confirmare a politicilor lor de către partenerii internaționali. Dar iată, că am în fața ochilor mei o notă informativă din uh, partea ambasador, ambasadei venezuelene de la București. Uh, această scrisoare sau notă informativă a fost primită de către toți eurodeputații români și cred că și alți eurodeputați au primit uh, Uh, note asem, asemănătoare. Se vorbește aici, în documentul acesta acesta, despre pregătirea dezbaterilor care vor avea loc în Parlamentul European. Deci, iată, le pasă. Lucru important. Dar, din păcate, iată, uh, statul este foarte izolat în momentul de față. Nu vorbesc despre autoritățile care ar fi izolate, ci din potrivă vorbesc despre o izolare a populației venezuelene. Uh, și asta este și mai trist. Mă tem că lucrurile nu vor putea să fie schimbate prea curând. Cer chiar Uniunii Europene să fie mai strictă în cursul discuțiilor pe care le va purta cu autoritățile venezuelene. cred că ar fi drept din partea președintelui Marduro și a celorlaltor uh, înalți funcționari să ne permită să oferim asistență umanitară cetățenilor din Venezuela. Este inacceptabil ca din motive politice această asistență să nu uh, fie permisă. Sper că Uniunea Europeană va fi mai dur, dură în viitor. Cred că e momentul să dea dovadă de duritate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Cuso, în numele GUE. There you are. <laughs> ok. Gracias, Acolo erați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca să prezint cum se văd lucrurile și din cealaltă parte. Domnul Leopoldo Lopez nu e liderul opoziției, este liderul unui partid care a susținut violența. Am fost condamnat în uh, repetate rânduri și um, faptul că a susținut violența uh, contravine dreptului internațional. Uh, acest domn Lopez a susținut un atentat care a avut victime, a afectat sistemul de sănătate, transport public, nu ni se pare că este o expresie politică. În orice uh, stat democratic ar fi fost considerat un atentat la stabilitatea constituțională. Nu a fost condamnat pentru un delict de opinie. Mulți uh, oameni politici vorbesc împotriva guvernului și nu sunt în închisoare. Se vorbește de diverse lucruri despre inflație, însă există și alte state, cum ar fi Argentina, care au inflație. Criza umanitară se menționează, care este o manieră de a interveni în uh, afacerile interne. De ce nu vorbim despre Columbia, unde mor și acolo copii de foame? Aici reprezentantul SAE ne-a spus de copii care uh, mor, uh, avem nevoie de date concrete, de informații uh, și cunoaștem campania de preță, presă. Se spune că nu se recunosc alegerile. Au fost recunoscute aceste alegeri, au fost, am fost acolo și chiar ieri domnul Maduro le-a recunoscut. Ceea ce se întâmplă este că uh, adunarea națională este una dintre cele cinci puteri menționate de Constituție. Ce a spus această adunare națională? Că îl va demite pe președinte în șase luni, ă, promovând anumite măsuri care nu există în Constituție, declarându-l incapacitat mental prin ă, reforme constituționale mm, ă, ilegale și convocarea de referendumuri deci de ce această uh, adunare națională se regăsește în afara ordinii constituționale? Au avut loc și în Spania manifestații împotriva războiului din Irak și guvernul nu uh, a, a mișcat nici cu un deget. Faptul că există manifestații înseamnă că uh, este ceva democratic vorbim despre imigrație. Dar de ce nu vorbim despre Mexic, Guatemala, Salvador? Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană? Să susțină dialogul care, pe care îl duc UNASUR și Vaticanul. Pentru că dacă nu, există doar o agendă de schimbare a guvernului care se încearcă deja de foarte mulți ani. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Următorul este Domnul Sole, din partea verzilor. Chairman, I, will speak in Spanish. Mulțumesc că voi vorbi în spaniolă. Împărtășim îngrijorarea mm, pentru polarizarea la care asistăm în Venezuela. Împărtășim și îngrijorarea în legătură cu ținerea situației sociale și economice Evident, ne îngrijorează că acest dialog nu înaintează și într-o situație atât de complexă, responsabilitatea nu poate aparține doar unei singure părți. Condamnăm utilizarea violenței în această situație potențial explozivă, care vrem să fie rolul Uniunii. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să uh, stabilească foarte clar că mandatul democratic trebuie să fie respectat de toți, atât cel prezidențial cât și cel legislativ. În al doilea rând, Uniunea Europeană trebuie să clarifice că aceste uh, soluții pot fi uh, găsite doar pe căi democratice, uh, respectând democrația, valorile, instrumentele sale. Trebuie să lucrăm pentru ca foarte multă lume să se exprime în libertate și să ca statul să își aleagă guvernul optim pentru viitor. Vă mulțumesc. You. Next speaker would be... Mulțumim. Urmează în numele PPE, domnul Salafran. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Costen Reuten pentru că a venit și ne-a explicat situația în care se află Venezuela, o situație care este extrem de gravă. Este peste, sunt peste 100 de prizonieri politic, domnul, domnul Lopez, care este o persoană admirabilă. S-a spus în această comisie că Leopoldo Lopez este violent. Mie mi, mi se pare că este violent să spui ca președinte al unei republici că îi vei rupe dinții unui prim-ministru sau că acest lucru mi se pare o manifestare uh, de-a dreptul nedemocratică uh, și domnul Machado ne-a relatat cum a fost agresat verbal în Congres. Vorbim și despre criza umanitară. 82%, 82% din populație suferă de lipsă de alimente și asistăm la un eșec constituțional Uh, am ascultat cu multă atenție explicațiile date de reprezentantul CIAE în legătură cu concluziile Consiliului de Miniștri pentru a susține dialogul și eforturile UNASUR și acest dialog pe care a încercat să-l inițieze Vaticanul. Sperăm și așteptăm cu multe, multă atenție rezultatele vizitei la Roma ale președinte, reprezentantei Mogherini, ce putem uh, face atunci când Parlamentul European a condamnat în repetate rânduri în plen și la comisia noastră și și la Comisia pentru Drepturile Omului degradarea situației din Venezuela. Orice efort trebuie să includă eliberarea prizonierilor politici Trebuie să. și este deplorabil că am auzit aici că guvernul neagă ajutorul umanitar, îl refuză. Trebuie să recunoaștem că a avut loc un eșec foarte clar al drepturilor omului și fundamentale, le sp- o spune Amnesty International, ce putem să facem mai mult din partea Uniunii Europene pentru a susține, după cum uh, trebuie, acest stat pentru a pune capăt acestei situații triste și dramatice la care asistăm de prea mult timp. Thank you, Mr. Salafranca. Mulțumim, domnule Sala Franca urmează domnul Freud în numele socialiștilor și de democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să includ încă un actor global în această ecuație, și anume China. Știm prea bine că China a investit din greu în Venezuela, așa cum a investit și în uh, multe state africane. Acolo rolul Chinei este unul important, indiferent uh, cum arată situația umanitară. Uh, bine, investițiile acestea se datorează faptului că Venezuela era un stat producător de uh, țiței. Uh, în 2001, uh, Venezuela a fost uh, primul stat care a încheiat un acord uh, de asociere bilateral cu China, care a devenit un fel de parteneriat strategic cuprinzător sau un astfel de parteneriat în 2013. 60 de miliarde de dolari au fost împrumutați de către China Venezuelei. Au fost uh, finanțate 600 de proiecte de uh, investiții. 5,7 miliarde de dolari este contra, contravaloarea bunurilor chineze care au ajuns pe piața venezueleană în comparație cu cele câteva sute de milioane de dolari din 1990. Vreau să vă întreb cum interpretați dumneavoastră această legătură foarte strânsă între China și Venezuela și cum afectează această relație rolul pe care îl putem noi lucra, juca în Venezuela. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul Pinenta Lopez. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, sau ne-am obișnuit uh, deja cu informațiile false care sunt uh, armele celor care doresc să se, să-și bage nasul uh, în uh, lucru, lucrurile care vizează doar un, uh, un stat, um, un stat individual. Sub mantia democrației, practic, se calcă în picioare principiul statului de drept. Uh, interesele economice ale unor uh, companii multinaționale din uh, Europa și America ajung să primeze în fața rezultatelor unor alegeri democratice. Vorbim despre ce se întâmplă în Venezuela, dar oare permitem uh, reprezentanților autorităților de acolo să vină și să-și spune propriul lor punct de vedere? Nicolas Maduro a cerut permanent dialogul. Deci nu-i, nu drept că dialogul a fost permanent uh, subminat. Din 2013 încoace, guvernul luptă pentru uh, dialog. S-a vorbit despre prizonierii politici. Asta e o strategie pe care o cunoaștem deja. S-a vorbit despre uh, condițiile socioeconomice uh, care ar exista în Venezuela, dar uh, nu vorbim despre faptul că această situație economică și socială se datorează, practic, unor factori externi. Nu, uh, nu se vorbește despre sau într-adevăr despre populație, ci se vorbește despre interesele unor companii europene și uh, am, americane care doresc să acapareze piața venezueleană. Nu vorbim despre uh, Vorbim despre copiii sau uh, adulții care mor în uh, Venezuela, dar nu vorbim despre morții din Marea Mediterană, nu vorbim despre cei care mor în Siria sau în alte uh, zone ale lumii, în Yemen, în uh, Palestina, etc. Dacă vorbim despre drepturile omului, haideți să vorbim despre drepturile omului. 95% dintre cetățenii venezueleni trăiesc în condiții acceptabile rata șomajului este de 6%. Majoritatea pensionarilor primesc într-adevăr o pensie. Vorbim despre un stat uh, în care s-a investit mult în construcția de locuințe sociale, de asemenea. atacurile acestea la adresa, adresa, adresa îmi cer scuze, unui stat su, suveran uh, pot să submineze tocmai procesul de dialog care a fost uh, antrenat de către uh, Vatican. Cer respect pentru acest stat independent. Mulțumim. Urmează domnul Tuno Lopez. Thank you, President. Uh, <clears throat> Mi-a alegrat comprobar în algunas de las declaraciones. Mulțumesc. M-a bucurat să văd în câteva dintre declarații că um, mulți socialiști, populare și chiar și alți din cei care sunt adopții altor ideologii că ne preocupă situația din Venezuela. Singurii care mai susțin regimul lui Maduro sunt uh, anumiți comuniști care uh, celebrează memoria lui Lenin la Moscova. Însă noi, cei care știm că Venezuela a fost un exemplu de democrație pentru noi toți, pentru PPE, uh, pentru creștini democrați, noi provenim și noi din Venezuela, care a fost un exemplu pentru Spania în timpul dictaturii lui Franco, era un fel de far al speranței și vrem să devină din nou un stat uh, important și nu putem să uh, acceptăm că un stat cu resursele cele mai mari de pe planetă uh, trăiește în sărăcie. Vedem în fiecare zi acest lucru Mm, în știri că sunt uh, martori din, din, uh, din fericire, sunt oameni care ne pot relata ceea ce se întâmplă. Um, denunț și situația prizonierilor, prizonierilor politici, mă alătur uh, colegului meu, Salafranca, sunt câteva puncte foarte clare. Liberarea prizonierilor politici, alegerile, uh, libere și respectarea drepturilor omului, cred că marea majoritate uh, au europenilor ne dorim acest lucru pentru uh, prietenii noștri din Venezuela. Și bineînțeles vom continua să lucrăm, uh, indiferent de ideologie, pentru ca lucrurile să se schimbe și să avem un uh, viitor mai bun. Vă mulțumesc. Gracias. We have two final speakers, Mr. Lopez and Mrs. Gomez, both from the Mulțumesc, doamna Lopez și doamna Gomez, de la grupul, amândoi de la grupul SID. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deja s-au spus multe lucruri, eu aș mai adăuga doar câteva lucruri. În primul rând, uh, suntem la Comisia AFET și trebuie să discutăm uh, despre uh, astfel de state. Vorbim despre, despre Venezuela pentru că nu există doar o criză guvernamentală, ci o criză de regim politic, o, chiar o criză a structurilor statale. O criză care afectează în special pe, mm, pe venezueleni. Așadar ne preocupă acest lucru, este o criză instituțională, o criză a sărăciei care ține de inflație și de o uh, de un uh, derapaj intern către violență, care nu are egal decât în anumite state eșuate în America Centrală, însă care nu este fără precedent în istoria Venezuelei. Știm că după ultimele alegeri uh, au existat schimbări și mișcări tumultoase în structurile statului, că nu există capacitate de dialog, există și o presiune judiciară foarte mare numirea a, foarte recent a noului președinte al Curții Supreme din Venezuela, care deja a fost condamnat pentru omicid legat politic de regim. Atât puterea legislativă cât și cea prezidențială sunt constituite legal, însă în acest caz mecanismele democratice trebuie să diminueze conflictele între puterile legale și în momentul de față asistăm la absența totală a vreunui dialog. Apar și anumite elemente care nu țin doar de libertatea politică și de opinie, ci și de mm, mass media. Uh, s-a interzis transmisia programului CNN în Venezuela noi împărtășim susținerea dialogului. Dialogul Nasur și de la Vatican reprezintă singura speranță pentru stat. Recunosc și rolul pe care îl poartă anumiți foști miniștri socialiști în denunțarea violențelor din, din țară și anumiți poate și aici putem să deschidem un dialog pentru a ieși dintr-o, uh, pentru a găsi o ieșire pașnică din acest, uh, această criză. Și aș dori să întreb SAE dacă alegerea președintelui Trump în Statele Unite poate să afecteze în vreun fel sau altul această soluție politică pe care o așteptăm cu toții. este o situație care este nesus, insostenibilă pentru acest stat. Thank you and finally Ana Gomes. Mulțumim Ana Gomes, în cea din urmă. Nu cred că dacă vorbim despre Venezuela, înseamnă că ne amestecăm în treburile sale interne. Vorbim despre drepturile omului în uh, orice stat, inclusiv Palestina și Israel. Această țară trece acum printr-o criză profundă. Oamenii trăiesc în condiții pe care nu le-au mai uh, experimentat, uh, într-o țară bogată, prost gestionată. Clar, există aici o problemă cu respectul dat democrației în această țară sunt acolo prizonieri politici, ori acest lucru trebuie pus sus și clar. O ascultam pe Renate Weber, care sublinia faptul că există semne că acest uh, regim uh, este unul care îi pasă de uh, ceea ce spune și face un european. Însă întrebarea este, oare nouă ne pasă destul? Pentru că Europa a jucat până acum un rol destul de pasiv și practic a permis uh, uh unor state membre care au anumite relații istorice cu uh, această țară, precum Spania sau uh, Portugalia, poate Portugalia mai puțin prezentă, Spania mai mult, să conducă dialogul politic. Ori noi aici avem nevoie de Europa. Cred așadar că mesajul pe care SAE și Parlamentul trebuie să-l transmită e că doamna Mogherini ar trebui să meargă acolo, să vorbească despre toate aceste lucruri, și să spună că nu ni se pare normal uh, ca oamenii să fie uh, aruncați în închisoare acolo. Pentru că ni se spune că oamenii ajung uh, pe nedrept în închisori și noi nu facem nimic. Deci trebuie să existe o implicare a noastră, se implică și Statele Unite, se implică și Vaticanul, însă și noi ar trebui să o facem. Am trimis uh, uh, deja o misiune acolo, însă asta ar fi trebuit să se întâmple acum câțiva ani. Iar doamna Mogherini ar trebui să fie cea care conduce tot acest proces. Mulțumim, stimați colegi. Văd că nu mai există alte solicitări de intervenție. Uh, domnule Cățânruiter, foarte multe întrebări și observații diferite. Aveți maximum 15 minute la dispoziție pentru a încheia. Mulțumesc foarte mult, sunteți foarte generos, domnule președinte. O dezbatere foarte interesantă, foarte multe opinii exprimate, deci uh, înțelegem că toată lumea urmărește ce se întâmplă în uh, Venezuela. După părerea noastră, poziția Uniunii Europene ar trebui să fie mai puternică decât cea de acum. Da, ar trebui să intervenim și în ceea ce este cooperarea cu privire la ajutorul umanitar, să intervenim într-un dialog. Noi uh, profităm de orice deschidere, căutăm orice partener care ne-ar putea ajuta, vorbim cu brazilienii, cu Cuba, cu Statele Unite, cu toate uh, statele, inclusiv cu cele nordice, care ar putea avea un interes. Uh, vorbim, uh, bineînțeles, și cu UNASUR foarte mult, pentru că, într-o anumită măsură, au avut succes în a facilita dialogul. Statele din jur, precum Columbia, sunt și ele foarte importante. Deci, uh, vedem uh, ce putem găsi unde anume. De asemenea, și relațiile de prietenie Uh, cu uh, guvernul venezuelan trebuie exploatate, deși guvernul devine din ce în ce mai puțin deschis uh, la astfel de relații de unde ne uh, parvin informațiile? Ei bine, din uh, rapoarte. Recent, uh, unele universități au elaborat uh, un uh, raport. Sunt cifre care ne-au fost menționate pe care le puteți accepta sau nu. 82,2% dintre venezueleni au acum uh, un venit uh, foarte slab din cauza anilor prelungiți de inflație de-abia supraviețuiesc. 10% dintre copii nu merg la școală pentru că nu au ce mânca și, în cel mai bun uh, caz, stau la coadă la magazine. 36% uh, dintre uh, venezueleni nu au asigurare de sănătate. Dacă comparăm situația cu uh, alte state, nu ajutăm pentru că nu va uh, îmbunătăți situația acestor uh, oameni. Dacă ne gândim puțin la drumul ales de ei, ei bine, ei au votat în decembrie 2015, două treimi dintre, din adunarea națională este formată din partide care doresc să facă ceva diferit. Uh, trebuie să fie uniți pentru a fi eficienți, însă au opinii diferite și, din păcate, uh, aceste două treimi din Parlament uh, nu sunt ascultați de uh, guvern. Apoi, la nivel local și regional, reprezentanții partidelor nu au fost ascultați, nu s-a, la, nu s-a Uh, respecta Constituția, pentru că Maduro a spus că alegerile nu ne preocupă în acest moment. bine, nu este o inițiativă democratică, nu se respectă Constituția. Putem solicita oricând explicații, dar acestea nu ne vor parveni. Deci uh, suntem cu toți interesați de ce se întâmplă în Venezuela, suntem deschiși față de toți actorii interesați și vedem ce putem face, dar vă asigur că doamna Mogherini a făcut uh, foarte multe pentru a fi vizibil în acest uh, proces, iar acest subiect este mereu pe agenda preocupărilor noastre. E adevărat însă că avem uh, probleme în statele noastre, în statele vecine, uh, situații îngrijorătoare care merită atenția noastră. Dar uh, să nu uităm, avem interese și manifestăm o anumită răspundere față de ce se întâmplă într-o țară cu care noi suntem solidari, cu poporul acestei țări cel puțin. A fost uh, câteva comentarii interesate, lega, interesante legate de rolul uh, Chinei. Mai mult de 65 de miliarde de dolari în investiții în această țară sau sprijin acordat acestei uh, țări pentru dreptul de a importa petrol din Venezuela. Um, revin um, sunt niște bani investiți de, de China reprezintă și o marjă de manevră pentru viitoarele uh, guverne. Cum privim noi situația, în principiu, nu avem o părere legată de afacerile pe care le fac statele cu uh, China. Sunt foarte multe state, inclusiv uh, Statele Unite, care au relații strânse uh, comerciale cu China. Nu înțelegem de ce Venezuela n-ar uh, face la fel. Dacă se întârzie puțin uh, soluționarea situației grave din acest uh, moment, uh, am putea ajunge să regretăm însă lucrurile. Discutăm cu China despre această situație și aceasta ar fi o cale de urmat. Apoi discutăm frecvent și cu Statele Unite, însă trebuie să mărturisesc că majoritatea acestor uh, discuții s-au oprit de la instalarea noi uh, administrații. Încă nu există cineva responsabil în America pentru această țară, deci nu avem interlocutor în uh, acest moment în Statele Unite. Însă, din Congres ni s-a spus că există preocupări legate de democrația din această țară și că America și-ar dori ca această situație să se schimbe. Uh, Bineînțeles, uh, acest interes uh, uh, este valabil și pentru statele din jurul Venezuelei, în ceea ce privește Statele Unite, pentru că importă și de acolo petrol și au afaceri cu aceste state. În ceea ce privește Cuba, este un stat cu care noi ne-am îmbunătățit relațiile. Discutăm și chestiuni regionale cu Cuba, însă nu am reușit să obținem mari succese până în acest moment. Însă nu renunțăm, continuăm și așteptăm o ocazie. Nu vrem să schimbăm regimul, aceasta nu este o chestiune pe agenda niciunui stat, nici, nici a Uniunii Europene firește, însă ne-am dorit ca această țară să fie mai prietenoasă cu cetățenii uh, săi. Au existat progrese în ceea ce privește statul de drept în această țară timp de mulți ani și aceste lucruri nu trebuie uitate. Nu putem renunța ușor uh, uh, și nici nu putem spune că lucrurile nu sunt atât de grave. Ba nu, lucrurile sunt grave și trebuie să vedem cum putem să ne aducem o contribuție constructivă la schimbarea situației. Nu contează din ce parte aspectului politic venim. Uh, e clar însă că trebuie să fim fermi în legătură cu această situație. Violențele sunt dăunătoare, oamenii n-ar dori să plece, așa cum se întâmplă în Mexic, ci ar dori să rămână, dar uh, atunci când pleacă, o fac pentru a-și salva viața. Am uh, primit rapoarte din partea Braziliei cu care am avut contacte care spun că nivelul uh, refugiaților care ajung în statele din nord este un semn tot mai îngrijorător. Deocamdată aceștia sunt primiți. Acestea sunt deci câteva dintre răspunsurile pe care trebuit să le ofer. Există 12-13 uh, state membre reprezentate la Caracas. Discutăm cu toate statele care le sunt opiniile uh, și încercăm să ne ducem împreună o contribuție constructivă la îmbunătățirea uh, situației din Venezuela. Anumite state membre fac anumite compromisuri, poate mai mari decât uh, altele, e adevărat, însă încercăm să găsim o atitudine convergență a state, convergentă a statelor noastre uh, membre, chiar dacă uneori opiniile lor diferă foarte mult. Până la urmă, încercăm să gândim și o abordare um, europeană. Ascultăm ambasadorii noștri europeni de la fața locului și e clar uh, că nu ne aflăm în situația în care un stat sau uh, două uh, stabilesc uh, agenda noastră. Nu putem spune că acționăm pentru că Spania a spus în lucru sau Portugalia un altul. Nu, avem o politică europeană, dar totuși trebuie să ascultăm ce au de zis aceste state, pentru că ele pot evalua bine riscurile uh, existente mai ales uh, în ceea ce privește și cetățenii uh, europeni care trăiesc în uh, Venezuela. Acestea fiind spuse, vreau să vă mulțumesc pentru mesajul pe care l-ați transmis, pe care cu siguranță îl vă duce mai departe doamnei Mogherini, că ar trebui să fim un pic mai vizibili și atunci când venim aici în Parlament, deși dânsa știu că a venit deja de câteva ori. E important însă să beneficiem de sprijinul dumneavoastră pentru a putea continua să purtăm un dialog constructiv și pentru a asigura o anumită cooperare în beneficiul poporului venezuelian, dar și în beneficiul uh, democrației din uh, uh, Venezuela. Am putea să ajutăm astfel și pe prizonerii politici care nu au acces la drepturi democratice și care se află într-o situație în care drepturile omului le sunt încălcate. E important să știți care este politica uh, noastră. Încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru interesul arătat și pentru tot ceea ce ați spus, pentru că cu siguranță vom ține cont de toate aceste observații atunci când ne vom gândi strategia pentru Venezuela. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Mulțumim pentru răspunsuri, pentru comentarii. Mai sunt observații? Nu. Atunci putem încheia ședința noastră la ora 18 și 29 de minute. Aș dori să mulțumesc colegilor care au luat uh, inițiativa de a trece această țară pe ordinea noastră de zi. O seară plăcută și ne revedem mâine la ora 9 pentru uh, vot în bloc pentru statele din Balcani. Mulțumesc.